și voi da cuvântul președintelui în exercițiu al Consiliului, nu înainte de a ura bun venit premierului ceh, domnul Mirek Topolanec. Țin să urez bun venit de asemenea președintelui Comisiei Europene, domnul Jose Manuel Durao Barroso. Dragi colegi, știm cu toții că o președinție a Uniunii Europene este o provocare importantă și nu doar pe plan intelectual, cât, ci și emoțional. Domnul Topolanec resimte puternic uh, semnificația acestei uh, poziții, acestei președinții. Cehia este a doua țară după Slovenia, care, a doua țară din uh, grupul de 10 țări care au intrat în 2004, uh, care prezidează Uniunea Europeană. Puteți conta pe concursul Parlamentului European în efortul de a face din președinția cehă o reușită. Și dau cuvântul acum uh, președintelui în exercițiu al Consiliului, urându-i încă o dată bun venit în plenul Parlamentului European. Stim, domnule președinte, stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, domnule președinte al Comisiei. Vin aici în fața dumneavoastră pentru prima oară în, cap, în calitate de președinte al Consiliului Uniunii Europene. Republica Cehă a preluat conducerea Uniunii Europene de la Franța, lucru pe care îl consider simbolic. Franța a jucat un rol foarte important în nașterea statului cehoslovac și regele francez Carol al IV-lea este fondatorul uh, cele mai importante universități din Praga, care de altfel a fost uh, modelată după Universitatea Sorbona din uh, Franța. Suntem legați de Franța prin promovarea valorilor europene și universale. Așa cum uh, n-a fost ușor să creeze o universitate în, Fran- în uh, Praga, uh, comparabilă cu cea de la Sorbona, nu este ușor să preiei președinția Uniunii Europene de la Franța. Nu a fost o întâmplare că am folosit acest exemplu al unui monarh medieval pentru a ilustra legătura noastră cu Franța și cu valorile europene. În politicile sale, Carol al IV-lea nu se putea baza pe poziții naționale înguste, ci trebuia să reflecte diversitatea imperiului său. Într-un anumit sens, Uniunea Europeană uh, preia ceva de la acest universalism medieval, în sensul că dă preferință unui cod moral comun și a unei baze legale comune deasupra intereselor locale se vorbește și altfel despre Uniunea Europeană ca despre o lume fără suflet, birocratică și tehnocratică. Eu însă cred în prima variantă, o Europa a libertății, a legii și a regulilor și a idealurilor. În acest univers de valori în care legea protejează individul, mărimea țării nu contează. Ce contează este capacitatea de a servi un ideal comun. Rolul țării care deține președinția nu este nici să-și promoveze propriile interese, nici să ia decizii pentru alții, ci să medieze și să inspire dezbaterile. Astăzi nu vin în fața dumneavoastră ca președinte al Republicii Cehe, ci ca președinte al Consiliului European și opiniile pe care le voi prezenta aici în următoarele șase luni nu vor fi opiniile mele personale sau pozițiile mele personale sau ale guvernului ceh, ci vor fi pozițiile celor 27 de țări membre reprezentate în concluziile Consiliului European și nu-mi pot imagina uh, cum aș putea veni aici în fața noastră altfel, uh, în fața noastră ca membri aleși ai Parlamentului European, care aveți dreptul să-mi puneți orice întrebare și voi fi foarte bucuros să explic poziția Cehiei, dar nu acesta este lucrul cel mai important. Consiliul European este o arenă a intereselor naționale a fost uh, conceput ca un sistem foarte complex uh, de siguranțe și de uh, mecanisme de asigurare a echilibrului. Rolul nostru este să căutăm echilibrul și compromisul și acestea sunt principiile pe care le voi apăra aici. Cehii se spune adesea că sunt nemulțumiți de orice, se spune că noi mormăim tot timpul și suntem o, Mm, niște oameni care pun uh, țara lor și poporul lor înainte de orice. Nu sunt de acord cu această critică. Uh, la fel ca și primul nostru președinte, Thomas Masaryk, sunt convins că problema cehă este o problemă europeană și că uh, întotdeauna a evoluat într-un context european în armonie cu valorile europene și cu dezvoltările, evoluțiile din alte țări. Așa cum a scris Thomas Masaryk într-o carte acum 100 de ani, o carte care se numește Problema cehă, literatura noastră națională și renașterea limbii noastre s-au produs uh, în același timp cu procese similare în celelalte țări europene și asta înseamnă că această renaștere a noastră nu a fost un uh, fenomen izolat, n-a fost un miracol, ci a fost o consecință a unor evoluții europene generale. Și cred că același lucru se aplică și astăzi, când Uniunea Europeană caută o nouă imagine pentru Europa care să reflecte mai bine tradițiile și valorile europene și care să ne ducă mai departe privirea spre secolul 21. Această imagine trebuie să fie în spiritul motoului unitate în diversitate și la fel ca și în secolul 19, poporul ceh intră în această dezbatere ca o națiune mică și tânără dar, pe de altă parte, ne considerăm uh, membrii de multă vreme ai familiei europene și sper că vom avea ocazia să dovedim acest lucru în următoarele șase luni. Președinția cehă se produce într-un an foarte important. În primul rând că se vor împlini cinci ani de la cel mai mare val de extindere a Uniunii Europene în 2004, o, un punct culminant simbolic al procesului de reunificare ale Europei. Anul acesta, de asemenea, Europa sărbătorește 20 de ani de la căderea cortinei de fier, care a permis uh, țărilor din fostul bloc sovietic să se reîntoarcă la libertate și democrație. De asemenea, în 2009 se vor împlini 30 de ani de la primele alegeri directe pentru Parlamentul European. Din uh, triunghiul uh, de instituții europene, credem că Parlamentul este sursa de legitimitate politică directă, pentru că Parlamentul este singurul, singura instituție aleasă direct din Uniune și urmând uh, cererilor repetate de reducerea deficitului democratic, puterile Parlamentului au fost crescute gradual. În fine, 2009 marchează a 60-a aniversare a creării NATO, Uh, care este cea mai importantă alianță de apărare transatlantică și care este garantul legăturilor transatlantice în ce privește securitate și al valorilor civilizației uh, Uh, europene pe ambele maluri ale Atlanticului. Anul acesta nu va fi doar plin de aniversări importante, ci și de provocări dificile. Trebuie să continuăm să rezolvăm problemele instituționale. Rolul internațional al Uniunii Europene a fost pus la uh, test atât de conflictul, pus la încercare atât de conflictul din Georgia, cât și de problema securității energetice sau de conflictul din uh, Orientul Mijlociu la fel ca și în timpul președinției franceze, trebuie să facem fața acestor noi, noi evenimente și sigur să nu uh, uităm că mai pot apărea și alte surprize. Agenda pe termen lung a Uniunii Europene nu poate fi influențată de țara care deține președinția, dar putem influența selectarea priorităților și sunt aici astăzi pentru a prezenta aceste priorități. Sarcina noastră principală a fost să ne asigurăm că aceste priorități nu reflectă doar consensul societății cehe, ci și evoluțiile din Uniunea Europeană și de asemenea pozițiile și ideile altor state membre. Am încercat să fim cât mai consensual și cât mai puțin uh, să evităm cât, cât mai mult confruntările de idei. Sigur, nu toată lumea va fi de acord cu aceste idei în totalitate, dar sper că fiecare dintre noastre va putea găsi măcar unele cu care să se poată identifica. În același timp, uh, ca și pentru orice alt stat membru, uh, pentru Republica Cehă, președinția Uniunii Europene este o ocazie de a atrage atenția asupra acelor zone în care putem oferi o valoare adăugată Europei. Care sunt acele zone, acele domenii? Fiind o țară dependentă de importuri de gaz natural și petrol și ca o țară din fostul bloc sovietic, înțelegem uh, ce presupune noțiunea de securitate energetică. Este o cerință nu doar pentru bunăstare economică, ci și pentru o politică externă liberă și independentă. Ca nou membru al Uniunii cu experiența totalitarismului, apreciem calitatea noastră de membru al acestei comunități și credem că este datoria noastră să întărim cooperarea cu cei care au rămas în afară. Și la fel cum uh, Franța dorește să-și folosească experiența în zona Mediteranei, noi vrem să convingem Uniunea Europeană de importanța parteneriatului estic. O a treia contribuție la Uniunea Europeană va fi experiența pe care am avut-o cu criza bancară din anii 90. Datorită stabilizării instituțiilor noastre bancare în acel moment, suntem una dintre puținele țări care astăzi nu a trebuit să-și uh, subvenționeze sistemul bancar afectat de criza financiară. Prioritățile noastre reflectă experiențele uh, cehilor și cunoștințele lor uh, și de asemenea uh, reflectă și o continuitate în evoluțiile europene. După cum știți, motoul președinției noastre este Europa fără bariere și subtitlul acelui moto este Europa regulilor. Această viziune capătă o nouă importanță în vremurile dificile pe care le trăim, cred că Uniunea Europeană poate să-și utilizeze potențialul la maxim pentru a face față competiției politice și economice, lucru uh, și mai vizibil într-o perioadă de criză. Cred că utilizarea completă a potențialului nostru este uh, împiedicată de barierele interne. Vorbesc aici despre ultimele obstacole în calea completării, uh, definitivării libertăților, celor patru libertăți fundamentale și mă refer la uh, lipsa de interconectare a rețelelor energetice, la barierele în fața întreprinderilor și afacerilor. Pe de altă parte, însă, Europa fără bariere, fără frontiere, nu poate fi una fără reguli. Trebuie să ne protejăm împotriva activităților ilegale care amenință siguranța europenilor. Această definire clară a barierelor ne va permite să jucăm un rol mai activ în dărâmarea frontierelor externe, cum ar fi cele uh, din calea comerțului internațional și din calea avantajelor competitive. Republica Cehă va încerca să îndeplinească trei scopuri principale în cele șase luni ale președinției noastre. Economie, energie și Uniunea Europeană în lume. Cu o ușoară exagerare, acești trei E s-au transformat în 2G la începutul acestui an, gaz și gaza. În fizică se folosește G drept, jingle, uh, drept simbol al uh, gravitației și accelerației. Și două G-uri sunt uh, simbolul unui organism nepregătit. Cred că rezultatele președinției noastre de până acum sunt deja evidente. Am condus deja Uniunea Europeană de două săptămâni și în această perioadă am reușit să rezolvăm o problemă complicată a furnizărilor rusești de gaze și de asemenea am negociat un uh, acord între cele două părți aflate în dispută. De asemenea, am condus o delegație a Uniunii Europene în zona conflictului din Orientul Mijlociu și am uh, realizat uh, câteva prime succese în ce privește deschiderea unor coridoare umanitare în fâșia Gaza. Toate aceste lucruri vin într-un moment în care situația internă este foarte dificilă Uh, mă refer la ultima remaniere a guvernului ceh. Am fost uh, atacați de opoziție foarte brutal. Opoziția încearcă să torpileze președinția cehă și uh, practic a luat o statice angajamentele externe ale Cehiei în lupta politică internă. Dați-mi voie să mă refer acum la zonele individuale pe care le-am menționat mai în detaliu. În primul rând, economia. Președinția cehă va susține implementarea completă a concluziilor declarației summitului G20 din noiembrie 2008 și, de asemenea, concluziile Consiliului European din decembrie. Condiția cheie pentru a avea succes este să prevenim reglementarea excesivă și să evităm protecționismul, Așadar, să respectăm regulile odată stabilite. Uniunea nu trebuie să se închidă față de restul lumii, ci să încerce să aibă cât mai multă deschidere. Și la acest punct aș dori să îl citesc pe prietenul meu, Joseph Dol, președintele uh, PPE-DE, și acesta spunea, criza economică actuală nu este o înfrângere a capitalismului, ci rezultatul unor greșeli politice și uh, lipsei de supraveghere, de regulilor de supraveghere a piețelor financiare. Prioritățile noastre vor fi revizuirea directivelor privind rezervele de capital, încheierea discuțiilor asupra uh, reglementării privind uh, asigurările, agențiile de rating și așa mai departe. De asemenea, vom cere o revizuire a reglementării privind plățile și, nu în ultimul rând, vom încerca să implementăm uh, foaia de parcurs a Consiliului Economic de asemenea, cred că este esențial să analizăm opțiunile pe care le avem în, legislatura curent, în legislația curentă și să le folosim uh, la maxim. Numai o Uniune puternică din punct de vedere economic și influentă poate rezolva problemele globale de securitate, comerț, mediu. Președinția trebuie așadar să se devoteze implementării planului uh, de refacere economică european de asemenea, trebuie să punem accent pe inserarea lui în cadrul strategiei Lisabona și pe reforme pe termen lung, reforme structurale pe termen lung. Un exemplu este politica agricolă. Stabilirea unor condiții egale pentru fiecare stat membru în ce privește plățile este esențială și aici vorbesc atât de uh, sumele plătite, cât și de sistemul efectiv prin care acestea sunt plătite. Vrem să luăm în considerare această problemă în dezbaterea asupra viitorului agric- politicii agricole comune de după 2013. Apoi, protecția împotriva, în eforturile de a ne proteja de criza economică, trebuie să nu uităm uh, îmbunătățirea competitivității. Și asta uh, derivă din completa implementarea celor patru libertăți de bază, la care aș mai adăuga o libertate, și anume libera circulație a cunoașterii, și asta mă aduce din nou la înainte menționatul universalism medieval. Uh, o primă măsură ar fi să îmbunătățim reglementările noastre, să scădem povara de reglementare pentru a uh, întreprinderi și aici Republica Cehă vrea să aibă cele mai bune rezultate. În ce privește comerțul exterior, ne concentrăm asupra revigorării discuțiilor de la Organizația Mondială a Comerțului și încheierea agendei rundei Doha, credem că asta ne va aduce beneficii pe termen lung. Dacă discuțiile, negocierile din runda Doha vor fi din nou suspendate, președinția va încerca să promoveze uh, reglementări comerciale multipartite și alte forme de discuție în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Și de asemenea să nu uităm problemele legate de educație, cercetare, inovație și de nevoia de a reduce povara administrativă. Și aici dați-mi voie să-l citesc pe președintele socialiștilor europeni, Martin Schulz, când spunea că Europa nu poate concura cu succes cu alte uh, zone din lume în ce privește uh, salariile mici și standardele sociale, ci numai în ce privește inovațiile tehnologice, calitatea înaltă a muncii și competența uh, oamenilor săi. Și sunt complet de acord cu această idee. În al doilea rând, energia. contextul actuálního energia, uh, cea de-a doua prioritate, se potrivește foarte bine cu contextul curent și și cu criza globală, care poate slăbi Europa pe termen scurt, dar pericolele legate de uh, lipsa energiei nu pot distruge nu doar economia noastră, ci și libertatea și securitatea noastră. și președinția cehă va continua să ofere un cadru energetic competitiv și sustenabil pentru Europa. În ce privește securitatea energetică, vrea să ne concentrăm pe trei dimensiuni ale problemei. În primul rând să uh, încheiem uh, uh, analiza de strategie energetică pe termen mediu pentru a vedea care sunt sursele de furnizare ale energiei în Uniunea Europeană, vom încerca să identificăm pro, uh, proiectele de infrastructură cele mai potrivite, ne vom concentra în ce privește îmbunătățirea și completarea directivei privind stocurile minime de petrol și alte substanțe, alți combustibili și vom crește aceste stocuri de la 92 la 220 de zile, după aceea ne vom concentra pe rețeaua transeuropeană de energie, care face parte din pachetul energie-securitate aprobat în 2008, precum și Carta Verde privind rețelele europene de energie. Nu mai puțin importantă este întărirea infrastructurii în Uniunea Europeană, incluzând aici și interconexiunile transfrontaliere, precum și noile conexiuni între rețelele energetice și aici contăm pe susținerea Parlamentului European. Evident, vom încerca de asemenea să diversificăm rutele de furnizare și de transport. Este evident că construirea uh, conductei Nabucco este una dintre cele mai înalte priorități și de asemenea trebuie să încercăm să facem eforturi să diversificăm mixul energetic, incluzând și energia nucleară și de asemenea trebuie să investim în noi tehnologii un exemplu al uh, capacității de a realiza securitatea energetică în practică este acordul pe care l-am facilitat între Rusia și Ucraina. Am încercat să introducem uh, conceptul de transparență energetică în această relație și am determinat atât Rusia cât și Ucraina să semneze un uh, text care ar trebui să permită reluarea livrelor către Uniunea Europeană. Acum, Uniunea trebuie să ia decizii și măsuri pentru a evita o repetare a acestei crize în viitor pentru că ea are un impact asupra statelor membre. Trebuie să creștem transparența în uh, industria gazului, trebuie să diversificăm rutele de furnizare și furnizorii, de fapt, și trebuie să îmbunătățim mixul energetic și să luăm în considerare mai serios dezvoltarea energiei nucleare sigure. De asemenea, trebuie să înțelegem că construirea de infrastructură în Uniunea Europeană este absolut necesară pentru a avea o piață efectivă a gazului în Europa și în această uh, construcție a infrastructurii trebuie să facem eforturi de a ne coordona mai bine sistemele de transmisie și de asemenea trebuie să continuăm să construim o piață unificată a electricității și a gazului și să încercăm să construim practic acele părți lipsă din infrastructura de transport. Avem nevoie de revizuirea a două directive pentru uh, electricitate și pentru gaz, directive care ar putea completa, ar putea încheia liberalizarea pieței în acest domeniu. Un alt scop ar fi crearea agenției de cooperare a uh, autorităților de reglementare din domeniul energetic. Un alt uh, uh, scop, o altă, un alt domeniu este eficiența energetică, uh, despre care știu că va fi preluată și de președinția suedeză, deci practic există o continuitate între președinția franceză, cehă și suedeză în acest domeniu. Eficiența energetică este legată inseparabil de politica de protejare a mediului și vom încerca să obținem un acord acceptabil în ce privește uh, țintele de reducere a emisiilor după 2007. Vom încerca să, uh, să obținem și acordul Statelor Unite, Chinei și India și sperăm la un acord la care se va ajunge la Copenhaga la conferința de la Copenhaga. În contextul recesiunii economice și a crizei furnizării de energie, va trebui să armonizăm uh, cerințele legate de protecția mediului de competitivitate și de securitate. La începutul acestui an uh, ni s-a reamintit că trebuie să ne așteptăm la cele mai neașteptate lucruri. Escaladarea tensiunii dintre Israel și Hamas uh, cere nu doar o abordare activă a Uniunii Europene, trebuie, cere și o coordonare cu jucători globali și regionali importanți. Uh, realizarea păcii este imposibilă până când nu se va crea un stat complet independent palestinian care să fie capabil să garanteze legea și ordinea pe de-o parte, dar și securitatea vecinilor săi. Pe de altă parte, dincolo de eforturile diplomatice, Uniunea Europeană trebuie să continue să susțină infrastructura palestiniană, să antreneze forțele de securitate de acolo, să întărească autoritatea autorității palestiniene și în rezolvarea acestui conflict, președinția cehă vrea să folosească bunele relații pe care le avem cu ambele părți, și palestinienii și izraelienii, însă fără încredere o soluție pe termen lung nu va fi posibilă. Am menționat acest parteneriat pentru că criza georgiană a arătat cât de important este ca Uniunea să aibă o strategie în această regiune și uh, aprofundarea dimensiunii estice a Uniunii, asta înseamnă că trebuie să avem relații cât mai bune nu doar cu Ucraina, ci și cu țări din Caucaz nu doar din uh, motive de moralitate, ci și din motive foarte practice legate de comerț și de diversificarea uh, surselor de energie. În ce privește reglementările, este clar că fără întărirea și dezvoltarea acestora, Uniunea Europeană nu își va putea juca rolul de jucător global puternic, uh, rol care nu va fi alt, astfel îndeplinit decât de Statele Unite. Pe termen lung, uh, contăm pe un dialog intensiv cu noua administrație americană în zone cheie, economie, climă, energie și, de asemenea, punem mare accent pe cooperarea cu terțe țări, Pakistan, Afganistan, Rusia și Orientul Mijlociu. În ce privește poziția noastră în lume, va fi extrem de important ce abordare vom avea față de uh, noul acord de parteneriat cu Rusia și evenimentele recente au arătat că este nevoie de o abordare comună a întregii Uniunii Europene în această chestiune. E nevoie să înțelegem uh, Rusia și să avem o analiză comună a problemelor uh, în discuție. De aceea, sub președinția cehă, vom uh, încerca de asemenea să continuăm dialogul cu Balcanii de Vest și cu Turcia. Balcanii de Vest nu trebuie să fie o zonă uitată din cauza problemelor uh, economice. În cazul Croației, președinția va face tot ce depinde de ea pentru a avea o extindere europeană care să includă Croația. Și cred că exemplul pozitiv pe care l-ar da Croația ar fi bun pentru a menține speranțele europene ale altor țări din Balcanii de Vest. Președinția cehă este de asemenea pregătită să dezvolte în continuare dimensiunea sudică a politicii europene și să îmbunătățească relațiile cu alte țări uh, ca parte a acestui proiect. Și asta include întărirea relațiilor cu Israelul și eforturi de a obține pacea în uh, Orientul Mijlociu. Evenimentele dramatice care se desfășoară acum acolo nu trebuie să ne descurajeze, ci să sublinieze necesitatea de a găsi o soluție pașnică. Uh, nu în cele din urmă, să nu uităm prioritatea legată de securitatea internă. Știm că amenințările curente de securitate depășesc uh, frontierele noastre interne și construcția unui spațiu intern de libertate și securitate este esențială pentru Uniunea Europeană, pentru că el afectează viețile tuturor cetățenilor noștri. Președinția va încerca să facă eforturi suplimentare în ce privește cooperarea în cadrul Schengen, cooperarea vamală și de poliție și cooperarea în probleme civile și penale. Uh, sfârșitul președinției noastre va fi marcat de alegerile pentru Parlamentul European, Așadar, o atmosferă politică și mai uh, tensionată și marcată de necesitatea de a uh, încheia procesul legislativ în anumite domenii și anumite cazuri. De asemenea, va trebui să începem să discutăm noua forma Comisiei Europene și va depinde de, de președinția cehă să continue dialogul cu Irlanda privind uh, tratatul de la Lisabona, trebuie să continuăm aceste discuții uh, într-un mod care să respecte cât mai bine suveranitatea uh, irlandeză. Știm foarte bine că un referendum uh, ar pica la fel de bine și în Cehia, deci înțelegem foarte bine situația lor și trebuie să încercăm să rezolvăm cât mai echilibrat. Spuneam la început că problema europeană este și o problemă cehă și cred că nicio altă țară nu a cheltuit atâta energie în dezbaterea privind propria sa identitate. Uh, Uniunea Europeană trece printr-un proces pe care noi l-am experimentat în cadrul istoriei noastre și în calitate de țară care deține președinția, vom oferi Uniunii Europene 200 de ani de experiență în această încercare de a ne găsi propriul rol istoric și propriul loc în familia europeană. Uh, și uh, mentalitatea cehă poate fi rezumată foarte bine printr-un citat dintr-un filozof ceh care a spus aproximativ acum 70 de ani că nu credem că cehii sunt uh, inima Europei într-un sens geografic, ci într-un sens cultural și spiritual. Suntem cea mai profundă parte a continentului, unde converg influențele din toate celelalte părți ale Europei. Suntem înconjurați de toate celelalte națiuni europene, dacă nu direct măcar imaginativ, datorită tăririi uh, datorită puterii uh, culturilor. Și cred că acest citat ar trebui să ne inspire la începutul lui 2009 când uh, sarcina Republicii Cehe este să modereze această dezbatere în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Herr Präsident des Europäischen Rates, wir danken Ihnen für Ihren sehr konstruktiven und umfangreichen Bericht und wünschen Ihnen für Ihre Präsidentschaft alles Gute. Mulțumim pentru acest raport constructiv și detaliat și vă facem, vă transmitem cele mai bune urări. Acum domnul Barozu, președintele Comisiei Europene, vă rog. Domnule președinte, domnule Toculare, domnilor și domnilor, în primele zile, primele zile din 2009 nu ne lasă nicio îndoială. Următoarele șase luni vor fi o probă dură pentru Uniunea Europeană. Europa va trebui să-și dovedească hotărârea în a ajuta cetățenii, lucrătorii, firmele să înfrunte și să depășească criza economică. Europa își va va trebui să-și dovedească solidaritatea în situații de urgență, cum, oprirea brutală de, cum ar fi oprirea brutală de aprovizionare cu gaz cu care ne confruntăm actualmente. Europa va trebui să-și arate capacitatea de a-și pune în joc influența externă pentru rezolvarea conflictelor internaționale periculoase pentru pacea în lume, cum este astăzi cel din Gaza. În strânsă colaborare cu președinția CEH și Consiliul, și țin să salut aici pe domnul prim-ministru Topolanec și întreaga a domniei sale și să le urez cel mai mare succes la conducerea Consiliului și să le exprim încrederea mea de plină în capacitatea Republicii Cehe de a-și îndeplini funcțiile atât de importante. Deci, în strânsă colaborare, spuneam cu președinția cehă și cu toate forurile europene, Comisia va încerca să demonstreze că Europa poate să rezolve provocările cu care se va confrunta și în următoarele șase luni să le arătăm cetățenilor de ce un european este atât de indispensabil astăzi și să arătăm europenilor de ce au un interes direct în a lua cuvântul și în a alege deputații din următorul Parlament European și să le arătăm cetățenilor noștri de ce Europa are nevoie de democrație și de eficacitate, lucruri prevăzute în tratatul de la Lisabona și de ce ea trebuie să beneficieze din aceasta și de ce mai mult ca uh, niciodată avem nevoie de aprobarea de către toate statele membre a tratatului de la Lisabona. Plecăm de la o bază solidă. În 2008 Uniunea a demonstrat că era capabilă să ia decizii dificile pentru uh, societățile noastre în următorii ani. Pachetul energie-climă uh, ilustrează bine voința politică unei Europe vizionare și hotărâtă. Pachetul ne permite să înaintăm spre un acord internațional ambițios în uh, decembrie. În 2008, Uniunea a făcut dovada capacității sale de adaptare la schimbări. A găsit foarte rapid mijloacele de reacționare la criza din sectorul financiar, s-a pus de acord asupra unui plan de relansare economică pentru a stimula, fără a mai aștepta, economia europeană și voi reveni la acest aspect. Uniunea începe anul 2009 cu o solidă reputație internațională, a fost în primul plan la, contribu- la contribui la rezolvarea unor conflicte ca cel între Rusia și Georgia și nu precupețește niciun efort pentru a apropia părțile aflate în conflict, cum se întâmplă acum la Gaza. Și, datorită Uniunii Europene, cel puțin au putut să fie deschise acele culoare umanitare pentru a ajuta poporul palestinian. Uniunea Europeană a inspirat ă, de asemenea acțiunile ă, avansate de G20 pentru a rezolva criza economică și a reafirmat atașamentul fără rezerve la deschiderea piețelor, mai ales la încheierea rundei de la Doha pentru dezvoltare și comerț și atașamentul obiectivele de dezvoltare ale mileniului pe care dificultățile crizei nu trebuie să le pună sub semnul întrebării. Europa trebuie de asemenea să continue să facă totul pentru a uh, face față provocărilor de astăzi și cred că avem destule motive să fim încrezători. Comisia, în timpul acestui an, va continua să facă tot ce este în putință pentru a nu renunța la elanul găsit la Washington, la G20. Credem că e important să continuăm să facem uh, tot ce putem pentru reformarea sistemului financiar global, și am avut uh, o ocazie extraordinară. Vom avea o ocazie extraordinară, G20, summitul G20 din aprilie de la Londra, unde Uniunea Europeană trebuie să vorbească pe o singură voce și să continue să-și arate capacitatea de lider pentru reformarea sistemului financiar global. Comisia va continua să propune inițiative importante anul acesta, de exemplu pentru a mai, o mai bună reglementare a funcționării piețelor financiare, pentru a lansa un nou program de acțiune în domeniul justiției, libertate și securitate și pentru a propune măsuri de adaptare la schimbările climatice. Vom, ne vom pregăti propunerile pentru o, o, pre, o reexaminare bugetară și vom fi foarte atenți la evoluția situației economice și sociale și vom lua toate inițiativele necesare. Există propuneri foarte importante care sunt uh, examinate de către dumneavoastră, doamnelor și domnilor deputați, și sperăm că acestea, mai ales datorită angajamentului președinției cehe, vor putea fi adoptate înaintea sfârșitului actualei legislaturi. Și mai precis mă refer la propunerile legate de criza economică și financiară, la pachetul social, la piața internă a energiei, care este mai mult decât niciodată în actualitate și indispensabil. De asemenea, mă gândesc la pachetul telecomunicații și la transportul rutiere. Doamnelor și domnilor, o să vă vorbesc acum despre energie și economie. Cetățenii europeni eh, vor simți presiunea în aceste domenii anul acesta, iar în aceste domenii trebuie să se ia acțiuni decisive și eficiente din partea Uniunii Europene. Un, eh, o chestiune de mare importanță la ora actuală reprezintă gazele naturale. Uh, și, fără să fie vina noastră, am uh, fost aruncați în mijlocul unui conflict între Rusia și Ucraina privind tranzitul de gaze. Iar situația actuală este inacceptabilă și incredibilă. Este inacceptabilă pentru că unii consumatori europeni din unele state membre nu, uh, nu au primit în continuare nici acum gaze naturale după o săptămână de oprire a livrărilor. Acest lucru se întâmplă la o zi după ce s-a, semnat un acord la nivel înalt cu asigurări din partea Rusiei în ceea ce privește reluarea livrărilor de gaze. Nu vrem să judecăm intenția acum, dar, este, dar ne confruntăm cu un fapt obiectiv. Rusia și Ucraina ne dovedesc că nu reușesc să își respecte angajamentele față de unele state membre europene. Uh, Gazprom și Naftogaz nu reușesc să-și respecte obligațiile față de consumatorii europeni. Vreau să transmit un mesaj foarte limpede Moscovei și Chievului. Dacă acordul uh, sprijinit de Uniunea Europeană nu este pus în aplicare cât mai urgent, cât mai rapid, Comisia Europeană va sfătui uh, companiile europene să dea în judecată, um, să, să ajungă la tribunal și pentru a forța reluarea tranzitului de gaze naturale. Astfel încât, foarte curând o să vedem dacă avem aici o problemă tehnică sau dacă de fapt nu există nicio intenție politică de a pune în aplicare acest acord. Haideți să vă spun limpede cum stau lucrurile. Dacă nu este respectat acordul, înseamnă că Rusia și Ucraina nu mai pot fi considerate parteneri de încredere pentru Uniunea Europeană în ceea ce privește aprovizionarea cu energie. În orice caz, Comisia Uh, va face propuneri pentru îmbunătățirea siguranței energetice în Europa după revizuirea strategiei energetice din noiembrie anul trecut. Punerea în aplicare a pachetului energie-climă și mobilizarea uh, sumei de 5 miliarde de euro din uh, sumele necheltuite pentru domeniul energetic vor, reprezenta, vor avea un rol crucial și mulțumesc um, premierului ceh pentru ajutorul dat la ultimul Consiliu European. Europa trebuie să ia măsuri acum pentru ca această situație să nu se mai repete în viitor. Haideți să vorbim despre economie acum. Se pare că um, economia se înrăutățește, șomajul crește și um, cifrele scad. Lucrurile mai degrabă se vor înrăutăți decât îmbunătăți. Haideți să um, vorbim uh, clar despre cât de gravă este această situație, dar nici să nu fim fataliști în același timp. Avem strategii bune pentru a soluționa această criză și putem atenua impact, efectul său asupra societăților mai vulnerabile. Putem lua hotărâri acum care să ne ajute uh, um, în momente mai dificile și sperăm uh, să depășim această criză. Prioritățile săptămânilor următoare este să conlucrăm pentru a pune în aplicare intențiile noastre. Planul de redresare propus de Comisie și sprijinit de Consiliul European reprezintă un răspuns potrivit, pentru că oferă uh, un stimulent destul de puternic pentru a avea impact în toate statele membre, 1,5% din PIB-ul Uniunii Europene reprezintă o sumă importantă și dacă este cheltuită Uh, cu pricepere înseamnă că vom avea o eficiență maximă și vom atinge două țeluri. Este vorba uh, um, de competitivitatea și, economie, și stabilitatea economiei pe termen lung, precum și uh, este nevoie de stimulente pe termen scurt. Se recunoaște că nu este o dezbatere abstractă, ci o criză reală care afectează europenii de rând și um, viața lor de zi cu zi. Există și consecințe sociale care trebuie rezolvate, iar în cele din urmă, uh, dimensiunea europeană este bine folosită printr-o bună coordonare pentru a asigura că acțiunile de la nivel, la, nivel național au efect și asupra, efect pozitiv și asupra celorlalte state membre și duc la o interacțiune pozitivă. Pentru a pune în aplicare acest program este nevoie de o bună implicare a președinției, de sprijinul statelor membre a Consiliului și o implicarea Parlamentului, bineînțeles. Avem nevoie de acorduri rapide în ceea ce privește propunerile juridice din acest pachet uh, pentru a accelera folosirea fondurilor structurale pentru a, și pentru revizuirea Fondului uh, European de Ajutare la Globalizare. Această sumă de 5 miliarde de euro din uh, sume cheltuite se vor, um, vor fi folosiți pentru energie și interconexiuni energetice. Criza dintre Ucraina și Rusia ne-a arătat foarte clar că Uh, este nevoie să umplem lacunele noastre de infrastructură energetică pentru uh, binele întregii Europe. O bună, o bună punere în aplicare a planului ne poate uh, aduce 200 de miliarde de euro pentru economia noastră și în același timp trebuie să revizuim această situație pentru că e clar că ea poate evolua. În acțiunile pe termen scurt trebuie să ținem cont și de efectele pe termen lung, pentru că uh, Trebuie să ne folosim uh, de succesele înregistrate de prosperitatea europeană, cum ar fi piața internă. Sloganul președinției um, cehe, Europa fără bariere, este un mesaj uh, foarte bun, dar așa cum a, și cum a spus primul ministru Topolonec, uh, dați-mi voie să vă spun și eu că este nevoie de reguli pentru Europa fără bariere, nevoie de reguli europene pentru a asigura uh, o um, un echilibru între statele membre europene și operatorii economici și reguli care să ne asigure că beneficiile economice sunt împărtășite de toate statele membre și reguli care să asigure durabilitatea uh, modului nostru de, de trai de zi cu zi. Vom uh, conlucra cu Parlamentul pentru a ne asigura că aceste scopuri sunt îndeplinite, pentru că Europa pe care ne dorim este o Europa a solidarității, a siguranței, care să um, reprezinte un beneficiu pentru toți cetățenii europeni. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, foarte mult domnului președinte al Comisiei. Iar acum uh, domnul Joseph Dol are cuvântul. Domnule președinte în exercițiu al Consiliului, domnule președinte al Comisiei Europene, dragi colegi, abia intrat în funcțiune președinția cehă se confruntă cu dificultăți considerabile și are sarcina dificilă de a gera trei crize majore. Criza economică și socială, care continuă, conflictul gazier dintre Rusia și Ucraina, care afectează Uniunea și vecinătatea sa, și izbucnirea unui nou război în Orientul Mijlociu. Confruntată cu aceste provocări, singura atitudine a țărilor noastre este să acționeze ca un bloc, să dea dovadă de solidaritate și să acționeze coordonat și cu hotărâre. Constat cu satisfacție că președinția cehă, în strânsă legătură cu Comisia Europeană, a acționat într-o manieră rapidă și unitară în conflictul energetic care opune Chievul Moscovei, chiar dacă soluția încă nu a apărut, nu putem accepta să fim ostatice acestui conflict și trebuie să reacționăm energic. Aveți dreptate, domnule președinte al Consiliului și domnule președinte al Comisiei și prevăzând printre cele trei priorități majore ale sale domeniul energetic, președinția a menționat una dintre provocările majore ale Europei în anii viitori, cea nevoia de a atinge independența energetică prin diversificarea resurselor energetice. Grupul PPE, precum toți cetățenii europeni, este extrem de preocupat de acest conflict și de amenințarea pe care acesta o reprezintă pentru țările europene în ansamblu. Nu putem tolera ca statele membre ale Uniunii să fie luate ostatice în acest conflict și aceasta demonstrează încă o dată necesitatea de a ne pune de acord uh, de urgență asupra unei politici europene a energiei. Deci trebuie să reflectăm foarte serios cum putem reduce dependența noastră și cum putem acționa pentru a crea un mix energetic. Dragi colegi, situația din Orientul Mijlociu de asemenea indică necesitatea să ne asumăm responsabilitățile pe plan mondial. Da, Europa este principalul donator de ajutor umanitar din lume și putem să fim mândri de acest lucru și trebuie să continuăm să facem acest lucru. Dar nu doar ajutorul umanitar va rezolva conflictele uh, și conflictul care îi opune pe israelieni palestinienilor. Este nevoie de o voință politică puternică, articulată și care să dispună de mijloacele umane, militare și financiare suficiente pentru a ne face un actor credibil în lume. De ce toată lumea are privirea țintită asupra lui Barack Obama? Pentru că Europa nu este încă capabilă de a-și face cunoscută viziunea, poziția și uh, savoir-faire-ul. Europa a criticat pe bună dreptate unilateralismul administrației americane actuale. Și dacă, așa cum sper, lucrurile se vor schimba cu noul ocupant al Casei Albe, uh, ar trebui să fim uh, gata să ne asumăm, uh, suntem noi gata să ne asumăm misiunea în cadrul multilateralismului, să ne asumăm chiar războiul câteodată pentru a impune pacea, să ne asumăm bugetul necesar pentru a avea mijloacele de a face această politică. Domnule președinte al Consiliului, tocmai ați Uh, declarat că relațiile externe ale Uniunii sunt una dintre prioritățile noastre și situația actuală indică urgența uh, adoptării uh, tratatului pentru a avea o poziție unitară cu Rusia, cu Orientul Mijlociu, ca să nu mai vorbim de Mediterana, de Balcan, de Africa sau de țările emergente. Cetățenii europeni se așteaptă ca Europa să aibă o greutate mai mare pe plan mondial. Toate sondajele arată acest lucru de ani de zile. De ce să mai așteptăm? În fine, președinția în exercițiu va trebui să facă față crizei economice și sociale, aducând planuri de uh, relansare națională și să piloteze Uniunea Europeană după summitul G20 din aprilie. Cerem președinției cehe să lucreze strâns cu uh, Comisia Europeană pentru a defini împreună cu partenerii internaționali regulile care trebuie impuse operatorilor economici. Uniunea Europeană trebuie să-și apere modelul de societate, economia socială de piață și trebuie să promoveze uh, pe piețele mondiale crearea unui sistem de supervizare a pieței similar celui care există în țările noastre. În gestiunea crizei financiare și a crizei economice, Europa trebuie să fie unită și hotărâtă. Contăm pe dumneavoastră, domnule Topolanec, uh, ca în timpul președinției noastre să dați dovadă de voluntarism și să ne conduceți în această perioadă dificilă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult în numele grupului socialist, dau numele domnului Schulz. Dau uh, cuvântul domnului Schulz. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule Topolanec, uh, domnilor și domnilor. Dumneavoastră reprezentați ultima președinție din actuala legislatură a Parlamentului European. Prima președinție din actuala legislatură a fost cea olandeză, conducerea domnului Balkenende. Și nu știu dacă își mai amintește cineva ce s-a spus cu acea ocazie și ce am răspuns noi domniei sale. Uh, Eh, acum se pune o întrebare față de ceea ce vom reuși noi să realizăm în următoarele șase luni, deoarece este un lucru important pentru participarea la vot la alegerile europarlamentare. Dacă ne dăm seama că într-o situație de criză trebuie să acționăm împreună, președinția, Parlamentul, Comisiei și să reușim să eh, eh, ne achităm de sarcina ce ne incumbă, sunt uh, absolut convins că vom avea o atmosferă pozitivă la alegerile europene. Noi, în calitate de social-democrați în Parlamentul European, suntem, desigur, interesați uh, de succesul președinției cehe. La începutul acestei președinții, în primele zile, am avut câteva dubii. Domnul Schwarzenberg afirmă că Israel uh, are dreptul de autoapărare și acționează ca atare. Dar în această fază, Uniunea Europeană a trebuit să acționeze în calitate de mediator. Și dumneavoastră ați spus că pentru conflictul din Fâșia Gaza, noi nu ă, suntem mediatori. Apoi ați corectat această poziție. Deci, au existat dificultăți, dar acum vreau să spun că ați ă, luat bine în mână hamurile, este foarte bine, și Acum trebuie să vedem și rezultatele activității dumneavoastră, care acum vedem că suntem pozitive și bineînțeles că vă veți bucura de sprijinul de plin al grupului nostru. Asta este valabil și pentru intervenția dumneavoastră de mai înainte, pe care am urmărită cu o senzație de uh, siguranță și de încredere pentru următoarele luni. Aș vrea să mă refer la ceva din cele spuse de domnia uh, voastră. Ați citat uh, pe prietenul meu, Joseph Dole, care a spus că în această criză financiară nu e vorba de o, o înfrângere a capitalismului. Da, din păcate nu e o înfrângere a capitalismului, acesta continuă să existe, dar e o înfrângere a capitaliștilor, spun eu, care an și an de zile ne-au povestit că nu avem nevoie de niciun fel de reguli, că piața se autoreglementează și ei sunt cei care au suferit o înfrângere. Până acum, politica noastră a fost uh, să nu dorim sau să nu avem nevoie de reguli, dar acum, dacă dumneavoastră vă când spuneți că avem nevoie de o Europa regulilor, într-adevăr, sunt de acord cu dumneavoastră, avem nevoie de o reglementare a piețelor financiare, mai multe reguli pentru a rezolva criza. Deci bine ați venit, domnule Topolanec, în clubul partizanilor a mai multor reguli în Europa. Văd că ați învățat lecția pe care trebuia să o învățați. Domnule prim-ministru, eu cred că acum ne aflăm într-o fază decisivă în politica internațională. Uniunea Europeană pentru a reuși să continue să joace rolul la nivel mondial în ce privește siguranța energetică descrisă de domnul comisar Barroso, uh, pentru a juca rolul în legătură cu ce se întâmplă acum în fâșia Gaza. Pentru toate acestea, Europa nu trebuie să fie fragmentată avem nevoie de o uniune a celor 27 ca să, care să reprezinte un bloc puternic economic și politic, pentru că doar dacă nu vom fi divizați între noi, doar așa vom putea do- da dovadă de forță. Și forța celorlalți e exact faptul că pot conta pe o, un fel de cacofonie europeană. Europenii vorbesc pe mai multe voci. Schwarzenegger spune că Israelul se apără, lui Michel spune că Israelul încalcă dreptul internațional. Dar nu e necesar ca ceilalți să uh, negocieze cu Uniunea Europeană care vorbește pe uh, o mulțime de voci. Uh, pentru că în această situație noi nu putem da dovadă de forță. Din contră, dacă avem o bază puternică uh, la nivelul tratatului de la Lisabona dacă președinția dumneavoastră și guvernul dumneavoastră, care a fost destul de penalizat deja cu președintele pe care le aveți acum, uh, știți bine cum stau lucrurile, e bine, dacă guvernul va ratifica tratatul de la Lisabona, va da un semnal foarte puternic pentru o Europa foarte puternică. Îl vom asculta și pe domnul președinte Václav Klaus aici, va veni în februarie să vorbească în fața Parlamentului. Și ați spus uh, și dumneavoastră, domnule Topolani, v-ați referit la împăratul Carol al patrulea care a dus uh, calea de aur de la Praga la Nuremberg și în acele zile uh, acțiunea lui a reprezentat un pas înainte enorm legând între ele țările și popoarele. Carol al patrulea a fost duce al Luxemburgului de asemenea. Și vedem că în această epocă Praga era într-adevăr europeană și sper că și acum veți da dovadă de uh, la fel de mult europenism și să avem la Praga un conducător la fel de european. Mulțumesc și acum uh, uh conducătorul grupului liberal, domnul Graham Watson, vă rog. Domnule președinte în exercițiu, vă urez bun venit din partea grupului meu și vă urăm succes. Un mare ceh a spus o dată, uh, nu mai sunt un debutant, uh, pentru că acum se așteaptă lumea să dau goluri, să bag goluri. Uh, dacă acest lucru era valabil pentru Milan Baros, este valabil și pentru dumneavoastră și uh, ministrii dumneavoastră. Ați vorbit despre bariere și despre înlăturarea acestora. Um, Răspunsul Europei în ceea ce privește criza economică nu trebuie să fie uh, cheltuirea de sume la nivel individual, ci uh, uh, solidaritate economică și Domnule uh, președinte, în exercițiu ne confruntăm cu o criză la ora actuală, iar uh, soluțiile noastre s-ar putea să fie contestate, dar nu de către liberali și democrați. Experiența um, țării dumneavoastră dovedește puterea pieților în ceea ce privește combaterea sărăciei. În ceea ce privește energia, aveți dreptate să urmăriți scopurile revizuirii strategice energetice, dar uh, aceste obiective n-ar trebui să fie niște limite, ci să fie un punct de plecare pentru um, a încerca să um, forțăm trecerea Uniunii Europene de la um, combustibil fosil la combustibil uh, regenerabil. La ora actuală ne confruntăm cu o criză a gazelor naturale din cauza Rusiei și Ucrainei. Rus- Rusia spune că nu poate tranzita gazul din cauza Ucrainei iar Ucrania, Ucraina ce scuze, spune că nu există, nu are gaze naturale, iar rezultatul este că oamenii îngheață, oamenii suferă de frig uh, din această cauză și uh, acesta nu, înseamnă, nu este rezultatul unei uh, piețe energetice care funcționează cum trebuie. Uh, Haideți, deci, să nu mai vorbim despre piața internă energetică și despre regenerabile. Haideți să, să ne folosim capacitatea pentru a mobiliza investițiile necesare. Uh, Ambiția dumneavoastră sunt binevenite în ceea ce privește rolul mondial al Uniunii Europene. Uniunea Europeană trebuie să sprijine dezvoltarea, trebuie să rezolve conflictele și să promoveze drepturile omului. Dar dacă dorim într-adevăr să lărgim capacitatea Uniunii Europene, atunci de ce, s-a, de ce ați întârziat ratificarea Tratatului de la Lisabona încă o dată? De ce s-a întârziat acest, uh, acest proces? Dacă, dorim, dacă doriți să uh, Uh, să împiedicați prolificarea armelor, atunci de ce se construiește un scut antirachetă pe teritoriul noastră? Și dacă dorim pace în Orientul Mijlociu, de ce este ridiculizată Uniunea Europeană prin uh, măsurile pe care le ia? Uh, astfel încât este greu să stăm cu mâinile în sân, iar Parlamentul European nu va avea niciodată o poziție comună dacă dorim să aruncăm vina de pe unii pe alții. Însă um, trebuie să denunțăm violența și să cerem o încetare a focului în Gaza, pentru că nu există nicio scuză pentru atacurile cu rachete ale Hamas, dar nu există nicio scuză pentru um, recursul la violența al Israelului. Um, Europa fără frontiere este sloganul dumneavoastră. Um, un uh, proverb ceh spune uh, pentru a ne apăra nu avem nevoie de garduri, ci de prieteni. Uh, iar um, europenii sunt prietenii dumneavoastră. Președintele țării dumneavoastră a comparat Uniunea Europeană cu Uniunea Sovietică. Uh, dar uh, noi uh, nu punem bețe în roate discuțiilor așa cum a făcut domnia sa. Dacă dorește dacă doriți să rămâneți izolați, este alegerea dumneavoastră, dar Uniunea Europeană este Uniunea prietenilor și a partenerilor, iar a, dacă ne respectați regulile, vă vom respecta și noi pe dumneavoastră și vă vom fi prieteni. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Din partea UEN, domnul Crowley are cuvântul două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să fie create relații politice mai bune între Uniunea Europeană și Statele Unite și sper că președinția cehă se va concentra pe acest lucru în uh, următoarele șase luni. Săptămâna viitoare vom avea un nou președinte al Statelor Unite și cu toții ne confruntăm cu provocări majore. Doresc să salut uh, inițiativa salut faptul că președinția cehă se află la conducerea Europei într-un moment crucial și grupul nostru politic oferă susținere față de programul dumneavoastră pentru a garanta că există o voce mai clară și mai puternică a Uniunii Europene, cât și pentru statele membre ale Uniunii. Mulți colegi au vorbit deja despre crizele curente și de la început vreau să salut atât președinția noastră cât și pe președintele Barroso pentru acțiunile decisive Uh, întreprinse atunci când uh, problema gazului uh, care nu mai ajunge în Uniunea Europeană s-a pus. S-a intervenit imediat la un nivel social, economic, politic pentru a aduce părțile în conflict să, la masa negocierilor. De aceea este important ca sub uh, actuala președin, președinție să extindem ideea parteneriatului esting, estic să uh, înțelegem că Balcanii și estul Europei sunt uh, o zonă cheie în perioada următoare din cauza interdependenței noastre energetice și economice cu aceste zone. Și pentru că nu mai am foarte mult timp, ați vorbit despre o a cincea libertate, libertatea uh, circulației cunoașterii, libera circulația cunoașterii. Asta ne-ar permite să îmbunătățim capacitățile de cercetare și de uh, cunoaștere pe care le-am avea în uh, istoria prin istoria țării dumneavoastră, care a trecut uh, și prin totalitarism, care a experimentat și libertatea, uh, care are și o mare experiență în cercetare și inovare. Sperăm că nu ne veți dezamăgi în activitatea noastră și îl, cedez, îl citesc pe John Kennedy spunând că astăzi ne aflăm uh, în fața unei noi frontiere, dar această frontieră nu este uh, nu e compusă din promisiuni, ci din uh, provocări. Sper că aveți capacitatea să faceți fața acestor provocări. Doamna Monica Frasoni, două minute. președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În momentul în care dezbaterea noastră are loc, pe, asupra oamenilor din Gaza se abat bombele și cred că prioritatea noastră maximă în calitate de parlamentar și a Consiliului, a Comisiei, trebuie să fie cea de a opri bombele care cad în Gaza. Cred că acesta, aceasta este datoria noastră în acest moment, dincolo de definirea diferențelor ce există între noi cu privire la cine e responsabil. Și vreau să spun că grupul nostru are idei destul de, de clare uh, și vom spune acest lucru după amiază. Domnule președinte, la începutul discursului v-ați referit la Evul Mediu. O epocă în care violența uh, era predominantă, deși exista și anumite lumini. Și e adevărat că programul dumneavoastră, în ciuda eforturilor partenerilor de coaliție, programul pe șase luni e marcat puternic, credem noi, de o viziune puțin uh, uh, practic care se îndreaptă spre trecut, o abordare conformistă, business, uh, piață, toate acestea, domnule președinte, nu mai sunt la modă. Și cred că nu sunteți uh, destul de sensibili la necesitatea de politici, legi, instrumente în domeniul social care să răspundă la nevoile reale ale cetățenilor. Și nu știu dacă vă îndreptați în direcția bună în concepția dumneavoastră uh, a luptei împotriva schimbărilor climatice ca un obstacol și nu ca o ocazie de creștere economică uh, uh, durabilă. Și sunteți chiar și puțin macho dacă spuneți că trebuie să revedem obiectivele de la Barcelona cu privire la structurile de susținere a îngrijirii copiilor cu scopul, bineînțeles, de a trimite femeile din nou la cratiță un program care vede că imigranții sunt doar o chestiune care țin de siguranță, care insistă pe NATO și nu pe multilateralism, care se joacă încă cu această problemă a misilelor de apărare și nu pune accentul asupra ceea ce noi credem că e important în politica externă și anume coeziunea, coeziunea Uniunii noastre europene. Și nu ne place nici faptul că nu se face nicio referire la un sector foarte important, cum e cel al antidiscriminării și aici aș dori să știu ce priorități aveți dumneavoastră și dacă sunteți de acord cu adoptarea directivei privind discriminările de orice fel. Deci, e un program din care apare o lume care prezintă foarte multe pericole și foarte puține ocazii. Dumneavoastră v-ați referit la uh, medierea conflictului ruso-ucrainian, dar din programul dumneavoastră apare foarte clar că din președinția dumneavoastră nu vom avea o acțiune clară față de acele țări cum sunt Slovacia, dar și Bulgaria, care profită de criza gazelor pentru a redeschide uzine nucleare periculoase. Și, domnule președinte, vă rog, nu există energie nucleară sigură. Poate peste 30, 40, 50, 60 de ani, nu știu, dar acum nu există așa ceva. Și deci e inutil să vorbim acum de acest lucru, pentru că este un, mir- un miraj foarte costisitor și care ne distrage atenția de la prioritățile noastre reale. Siguranța energetică și solidaritatea trec printr-o acțiune puternică și fără distracții în favoarea eficienței și a uh, economisirii energetice ce reprezintă un uriaș șantier de inovare, de reducerea consumului, uh, consumului și strada principală pentru a răspunde la provocarea războiului gazului. Vă întrebăm un lucru, vă cerem un lucru precis, domnule președinte, să vă convingeți colegii ca în centrul acțiunii Consiliului de, uh, European de la primăvară să puneți obligativitatea obiectului, obiectivului de 20% de economisire energetice până la 2020 mm, și să Vă revizuiți prioritățile, valorizând mai puțin superficial deciziile luate în decembrie în domeniul energiei regenerabile. Domnule președinte, un ultim cuvânt față de viitorul Europei. Tratatul de la Lisabona nu este unul perfect, dar este ciudat că dumneavoastră încă nu l-ați ratificat. Deci, vă rog, profitați de ocazie ca să ne explicați de ce n-ați făcut acest lucru și poate să ne și spuneți când anume o veți face. Mulțumesc pentru atenție! Grazie. Äh, Mulțumesc. Și acum pentru GUE NGL, domnul Miroslav Ransdorf, 3 minute. Děkuji, pane předsedající. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte, în exercițiu s-a referit la experiența noastră istorică anevoioasă și cred că o, um, ocazia președinției cehe de aș aduce contribuția la înlăturarea diviziunilor care există în, în Uniunea Europeană este binevenită. Iaroslav Hasek uh, spunea um, că Estul este divizat de vest Eh, este există o prăpastie între est și vest și cred că trebuie să eh, facem o punte între est și vest, să scăpăm de prejudecățile noastre. Eh, articolul din Financial Times în care Vaslav Klaus spune că putem depăși criza Um, reducând standardele sociale și de sănătate, pentru că aceste standarde ne blochează gândirea și acțiunile raționale. Sunt de părere că președinția cehă ar trebui să dorească uh, o, o economie socială care să se bazeze pe uh, factori sociali și dați-mi voie să vă spun în egală măsură că uh, pe de o parte, sunt de acord întru totul cu primul ministru ceh, cred că ar trebui să punem accent pe inovare, fiindcă inovarea ne poate scoate din uh, această uh, criză și e nevoie să avem nevoie de o, e nevoie de o clasă inovatoare care uh, să scoată economia din această fundătură. Avem nevoie cu toții de curajul de schimbare. Stefan Georg, un scriitor german, a spus că viitorul este al celor care îmbrățișează schimbarea și sper că vom putea să, să ne schimbăm tradițiile și experiența, vom putea depăși uh, această prăpastie între est și vest și uh, vom reuși în continuare să construim uh, o uniune unică care să, să nu sufere de un um, complex de inferioritate față de SUA sau alți, alte puteri. Dacă uh, intervenția primului uh, ministru conține foarte multe țeluri nobile, bun, toate, toate bine și frumoase aici, toate bune și frumoase, dar și uh, este normal să se prezinte uh, țeluri ambițioase în acest discurs, dar uh, un scriitor polonez spunea că participarea nu este totul, trebuie să luăm și măsuri concrete. Mulțumesc, domnul Zelesni, două minute. Domnule președinte, nicio țară europeană și-a lansat vreodată președinția Uniunii Europene în timpul unei campanii atât de nefavorabile și cu atâtea profeții negative cum uh, e cazul Republicii Cehe. În special, presa franceză a făcut eforturi uh, să creeze o imagine cât mai negativă a uh, Cehiei, considerată foarte puțin competentă, mai ales că venea după o președinție considerată extrem de competentă, cea a Franței. Și, de asemenea, problema uh, ne uh, ratificării tratatului de la Lisabona vine din faptul că uh, Cehia are un președinte foarte competent, foarte intelectual, dar care s-a referit la uh, deficitul din ce în ce mai mare de democrație din Uniunea Europeană. Să nu uităm că un deficit de democrație ne-a făcut să răsunăm comunismul acum 20 de ani Cehia are priorități rezonabile, va avea succes și noi dorim mult succes în această președinție, în ciuda atacurilor uh, penibile ale socialiștilor cehi care au, uh, și-au vândut interesele țării uh, lor de dragul internaționalismului proletar și care acum încearcă să pună bețe în roate președinției. Lăsați-i să facă acest lucru dacă asta vor. Uh, țările mici nu sunt uh, incompetente, aceasta este o idee greșită, la fel cum este greșită ideea că prin tratatul de Lisabona trebuie să dăm toată puterea țărilor mari și care, prin urmare, sunt și competitive și competente. Uh, Cehia poate arăta că și micile țări pot organiza o președinție a Uniunii Europene fără să fie megalomane, egocentrice sau, se, sau angajate în activități isterice de PR. Și doresc domnului Topolanec și celorlalți miniștri cehi succes, pentru că va fi un succes al țării mele și un succes al unei țări mai mici din Uniunea Europeană, ceea ce va reprezenta o bună experiență pentru noi. O țară care a fost uh, silită să trăiască timp de 50 de ani în într-o situație foarte complicată și uh, inconfortabilă spre deosebire de țările din vest. Și asta va fi un avantaj pentru noi. Mulțumesc foarte mult. Uh, Uh, stimate coleg, uh, sunteți european pentru că sunteți cec. Pentru cei non-înscriși, doamna Bobițca, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Sunt mândră pentru că președinția cehă a fost uh, eficientă și activă când a, s-a ocupat de problema din Gaza. Domnul Topolane, care a dat dovadă de aceeași hotărâre, Uh, când uh, a uh, intermediat o negociere între Putin și Timoshenko și în ce privește tratatul de la Lisabona, președinția, țara care deține președinția trebuie să aibă ambiția să fie un lider și nu, ci nu un om care se ocupă, nu cineva care se ocupă doar de întreținere. Deci aveți șansa să dovediți că Uniunea Europeană este un grup de state membre care sunt parteneri egali. Așa puteți, într-adevăr, să scrieți istoria. Eh, dragă domnule președinte, aveți ocazia și puterea să declarați că tratatul de la Lisabona este decedat după uh, referendumul irlandez și să oferiți un nou eh, document vizionar care să fie un nou numitor comun al intereselor statelor membre cu care cetățenii să se poată identifica. Dacă puteți să vă abțineți de la promovarea ratificării tratatului de la Lisabona, va uh, uh, care doar consolidează puterea birocraților. Dragă domnule președinte, reprezentați o țară care a reușit să se elibereze de subjugul austro-ungar, care, de asemenea, a, s-a confruntat cu ororile nazismului și cu incursiunea în 68 a armatelor pactului de la Varșovia. Este o țară care a fost ocupată de Uniunea Sovietică ai cărei cetățenii au trăit în sărăcie și care, până la urmă, a reușit să se elibereze. Și nu pot să cred că dumneavoastră cu această istorie, ex, uh, cu această experiență istorică, doriți ca uh, toate domeniile, energetic, justiție, uh, securitate și așa ceva, să fie, toate acestea să fie hotărâte altundeva și nu în statele membre. Nu cred că dumneavoastră acordați prioritate Uniunii și nu statelor membre și că dumneavoastră uh, vreți ca Uniunea Europeană să se ocupe de turism, educație, sport, uh, uh, sănătate. Nu cred că dumneavoastră este de acord cu faptul că Tratatul de Lisabona abolește dreptul de veto în mai mult de 50 de domenii și reduce influența țărilor mici, cum este și Republica Cehă. Deci ar trebui să aveți curajul să spuneți răspicat celorlalți 26 uh, um, șefi de stat să spuneți că tratatul de la Lisabona nu este bun și, bine, nu veți fi aplaudat de așa numita elită europeană, de comisie sau de majoritatea Parlamentului, dar veți câștiga respectul cetățenilor care atât de adesea sunt ignorați. Și trebuie să știți că dumneavoastră uh, conduceți 450 uh, de milioane de oameni și, și nu uh, milioane de politicieni și tehnocrați. Dumneavoastră în Cehia spuneți că tratatul de la Lisabona este un rău necesar. Dar de ce este el necesar? Nu este un rău necesar, este doar un rău. Deci dumneavoastră ar trebui să începeți să lucrați la un nou document inspirat de tratatul de la Roma, de declarații de la Messina și a trebuit să promovați interesul comun al cetățenilor Uniunii Europene. Și nu uh, berea și cârnații europeni. Dragă domnule președinte, un rău necesar este doar un alibi. Dumneavoastră nu sunteți la aș, uh, puteți profita de referendumul irlandez, uh, puteți avea sprijinul uh, aproape a majoritate, 55% din cetățenii noștri, sprijinul domnului Klaus și dumneavoastră trebuie să spuneți ce trebuie făcut și nu să vi se spună de către alții. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are din nou cuvântul domnul Topolanec, președintele în exercițiu al Consiliului. Já děkuji za všechny ty otázky. Nebo... Mulțumesc foarte mult uh, pentru toate contribuțiile dumneavoastră, pentru toate întrebările adresate și pentru toate comentariile făcute la intervenția mea. În Cehia avem și noi un parlament și suntem obișnuiți cu diversitatea părerilor, chiar dacă nu sunt de acord cu toate părerile exprimate. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că Sunt uh, de părere că uh, eu sunt aici în calitate de președinte al Consiliului European și nu vă exprima aici părerile, părerile mele de uh, lider de partid. Vreau să răspund totuși unui comentariu, comentariu anume care uh, m-a uh, vizat uh, clar. S-a fost crit- a fost criticat uh, președintele uh, ceh și uh, domnul președinte Vaslav Klaus uh, reprezintă factorul principal al transformării economice din anii 90 în țara noastră și uh, iată, mulțumită lui, suntem atât de prosperi astăzi și uh, am uh, trecut bine prin perioada de tranziție. Sunt uh, mândru Uh, sunt mândru că am, um, am, am asistat la revoluția care a uh, doborât comunismul uh, și în 99 am devenit membri ai NATO, iar un fapt care mă mândrește, iar în 2004 am devenit membri ai Uniunii Europene, alt motiv de mândrie. Și sunt la fel de mândru de faptul că anul trecut am eliminat și ultimele frontiere uh, în uh, spațiul Schengen, iar acum putem, puteți călători din Estonia până în Portugalia fără, să, uh, fără niciun punct de frontieră. Mă mândresc uh, cu toate aceste um, realizări și e aproape incredibil că acum deținem președinția Uniunii Europene, Uniunea Europene cu 27 de state și dacă Uniunea Europeană dacă Uniunea Europeană își pierde uh, capacitatea de a conduce o dezbatere publică civilizată. Și dacă dorește să reglementeze o astfel, astfel de discuție, atunci nu îmi va plăcea deloc această uniune. Dacă nu ne vom putea exprima părerile în mod liber, atunci înseamnă că, sunt, că nu suntem pe drumul cel bun, că suntem chiar pe drumul spre infern. Și astfel răspund atacurilor care s-au făcut președinției cehe. Um, președintele ceh aduce noi elemente discuției și uh, ar trebui să se dorească uh, sprijinirea unui dialog liber și nu să se restricționeze. În ceea ce privește tratatul de la Lisabona, care uh, cred că e nevoie de un răspuns aici din partea mea. Sunt de părere că uh, este un uh, tratat mm, de mediocru, să spunem, puțin mai uh, rău decât tratatul de, de la Nisa. Asta, acesta este punctul meu de vedere, cel puțin. Eu uh, am uh, participat la negocieri din partea Republicii Cehe am uh, aprobat, am semnat tratatul și voi vota în Parlament ratificarea acestuia. Dar uh, nu cred că ar trebui să spunem dinainte tuturor statelor membre că trebuie să ratifice un, docu- un document anume și că nu, își pot, nu pot desfășura procedurile pe care le consideră necesare pentru adoptarea tratatului. Este absurd o astfel de atitudine. E nevoie de reformarea instituțiilor europene și trebuie îmbunătățită funcționarea Uniunii, simplificarea regulilor și dacă tratatul eh, de la Lisabona și nu știu dacă tratatul de la Lisabona ne ajută întru totul să facem acest lucru. Fiecare mm, dorea să aducă conținut diferit în acest document, în tratatul de la Lisabona. Pentru mine, eh, pentru mine s-a obținut un compromis și din acest motiv sprijin ratificarea acestui document. Aș, vrea, aș dori acum să spun câteva cuvinte despre criza din Orientul Mijlociu și poziția Uniunii Europene în această privință. Uniunea Europeană a fost considerată adesea un mare plătitor și nu un mare actor. Ceea ce însemna că Uniunea Europeană a plătit pentru ajutor umanitar și ajutor de dezvoltare, dar nu a jucat niciodată um, rolul care i s-a cuvenit în cadrul ca- quartetului. După părerea mea, situația actuală, iată, uh, vom avea un nou președinte în SUA în curând și această situație necesită atenția și implicarea noastră mai activă. Nu vreau să judec pe nimeni aici, nu vreau să atribui eu vină, dar am fost, am fost în Israel și în zonele afectate de uh, rachetele lansate de Hamas. Și, în egală măsură, sunt de acord cu palestinienii care, care spun că au dreptul să aibă un stat, o administrație proprie și o viață decentă. Conflictul durează de 60 de ani și nu îmi fac speranțe de șarte crezând că îl vom rezolva noi acum. Încer- trebuie să încercăm doar să oprim violența, să ajungem la o încetare a focului. Aș dori să salut uh, rolul delegației conduse de domnul Carol Schwarzenberg și, în egală măsură, rolul jucat de unele state arabe, cum ar fi uh, Egiptul și țări cum ar fi Turcia. Iar uh, trebuie să se să, uh, um, oprim contrabanda între Egipt și Gaza. Uh, și Pâșia Gaza, pentru că acesta reprezenta, reprezenta un prim pas în uh, stoparea conflictului. Deocamdată mm, sunt sceptic în ceea ce privește uh, momentul în care vom ajunge la această încetare a violenței. În ceea ce privește uh, rolul Uniunii Europene, Dacă Uniunea Europeană dorește să să joace rolul de fruntaș în ceea ce privește schimbările climatice și combaterea acestora, trebuie să implice și um, Rusia, Brazilia, India, Statele Unite, uh, actori foarte importanți, pentru că altfel Uniunea Europeană va acționa izolat, uh, iar rezultatele sale vor fi limitate. Rolul nostru este să convingem pe mari actori, pe mari poluatori că ar trebui să ni se alăture. Iată, acesta cred că este rolul președinției cehe, iar pachetul energetic trebuie să fie aprobat de Parlamentul European și trebuie să fie pus în aplicare. În ceea ce privește mixul energetic, această chestiune este discutată adesea din punct de vedere ideologic sau politic, dar Uniunea Europeană trebuie să fie foarte pragmatică și să facă diferențe între obiective pe termen scurt, mediu și lung. Și uh, trebuie să vadă cum se pot atinge aceste obiective. Nu mi închipui că țări care depind în măsură de 90% de energia produsă din combustibili fosili vor uh, putea să se schimbe radical, să își schimbe radical uh, mijloacele de producție în următorii 50 de ani. Trebuie să investim în tehnologie curată, nepoluantă, trebuie să îmbunătățim tehnologiile existente, dar nu putem să trecem peste noapte la, un nou, la o nouă producție energetică. E nevoie să sprijinim inovarea și um, schimbarea treptată a mixului energetic prin uh, investiții în energiile regenerabile, care să reducă dependența noastră de combustibili fosili, ceea ce ne va aduce și uh, energie mai ieftină, permițându-ne astfel să fim competitivi și să jucăm un rol foarte important la nivel mondial. Conflictul între Rusia și Ucraina nu reprezintă doar uh, o criză de încredere, ci uh, afectează uh, sfera um, politică, economică, comercială, economică și este un, um, un, uh, o chestiune complexă. Nu, nu doresc să exprim aici judecăți de valoare, nu vreau să arăt cu degetul către, uh, către vinovat, dar la ora actuală e adevărat că ambele părți sunt de vină, pentru că una una nu ne, dă, uh, nu ne livrează gazul și cealaltă blochează livrarea gazului. E nevoie de o soluție pe termen scurt pentru a, pentru a relua livrarea de gaze naturale, iar pe termen lung avem nevoie de noi uh, rute de tranzit și de interconectare a rețelelor energetice pentru a obține ceea ce nu avem acum, și anume solidaritate între statele membre și un răspuns rapid, uh, un plan de contingență pentru astfel de cazuri și asta pentru țări ca Slovacia, Bulgaria și alte țări care se confruntă cu o situație tragică în momentul de față. Țin cont și de ce s-a spus de către liderii grupurilor politice. Nu cred că um, prioritățile noastre sunt prea liberale. Uh, ele decurg din prioritățile pe termen lung ale Uniunii Europene și reprezintă contribuția președinției ce cehe uh, care s-au văzut încă de la început, pentru că noi am pus accent pe siguranța energetică, neștiind dinainte ce avea să se întâmple. Ceea ce arată, ceea ce dovedește că e nevoie de discuții uh, ample în ceea ce privește independența uh, independența noastră energetică, încercând să depindem mai puțin de importuri energetice din afara Uniunii Europene. Am fost întrebat în legătură cu directiva antidiscriminare. Uh, faptul că se pune prea puțin accent pe chestiuni sociale. Nu sunt de acord, am încercat să uh, reducem uh, numărul obiectivelor, dar asta, acest lucru nu înseamnă că subestimăm importanța chestiunilor sociale sau uh, antidiscriminarea, rolul femeilor în societate și așa mai departe. Avem o bogată experiență în ceea ce privește uh, copiii instituționalizați și considerăm copiii în orfelinate și considerăm că femeile trebuie să uh, aibă posibilitatea de a alege dacă vor să rămână acasă, să crească copii și dacă doresc acest lucru, ne trebuie să le permitem să facă acest lucru și uh, spre a fi inferioare din punct de vedere economic, dar pe de altă parte trebuie să uh, avem um, și crește care să le permită femeilor să se întoarcă la serviciu și Uh, aici uh, noi ne bucurăm de marea noastră experiență comunistă, când femeile erau uh, forțate să erau forțate să lucreze. Cred că um, am, v-am dat răspunsuri la întrebările adresate, nu ne lipsește încrederea, nu credem că o țară de dimensiune mică sau mijlocie, pentru că noi suntem cea mai mare țară dintre țările mici sau cea mai mică dintre țările mari, cum vreți să spuneți, uh, Suntem a 12-a țară ca mărime între țările europene și vreau să vă reamintesc că în 2001, când Suedia a deținut președinția Uniunii Europene, uh, în ziare apărau uh, tot soiul de articole asemănătoare celor din noiembrie și decembrie. Iar în 2001 mulți erau sceptici în ceea ce privește uh, Uh, posibilitatea Suediei de a adopta moneda euro sau de a lansa o dezbatere privind ratificarea tratatului de la Nisa și dacă vor putea să conducă Uniunea Europeană dacă schimbăm tratatul de la Insa cu tratatul de la Lisabona în acele articole și dacă în loc de Suedia spunem uh, Cehia, uh, veți vedea că sunt, uh, sunt uh, identice aceste articole și uh, vă vom dovedi că vă înșelați. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Prime Minister. O mulțumesc, domnule prim-ministru. Dau cuvântul uh, președintelui Comisiei nu, președintele Comisiei nu va vorbi pentru a doua oră. Continuăm cu lista de vorbitori. Domnul Zabratil, două minute, vă rog. Vă rog, dragi colegi, să respectați timpul uh, alocat ca să putem încheia uh, la timp. Doamnă președinte, voi uh, dezvolta ideea care a fost prezentată aici și pe care președintele a subliniat-o în discursul său și anume că alegerile europene uh, se apropie, nu mai e foarte mult timp până la alegerile europene, și că din acest uh, motiv foarte multe lucruri vor fi influențate, vor fi marcate de această perioadă preelectorală mai degrabă decât prioritățile pe care le-ați prezentat. Cred că primele zile ale președinției uh, cehe au fost uh, o adevărată încercare pentru guvernul ceh și că guvernul ceh s-a achitat foarte bine de misiunea sa și cu mult succes și că cei trei E, economie, energie și uh, Europa, relații externe, au fost selectate într-o manieră potrivită, pentru că ce s-a întâmplat la începutul acestui an, conflictul din Gaza, criza gazului, uh, toate acestea uh, se leagă de cel puțin două dintre aceste trei priorități. Și de asemenea putem uh, vedea foarte clar că problema energiei este una crucială pentru viitorul Europei, mult mai importantă decât alte subiecte, chiar și decât tratatul de la Lisabona, îndrăznesc să spun, pentru că tratatul de la Lisabona nu o să ne uh, dea căldură sau electricitate. Este un subiect uh, care nu se va încheia odată cu președinția cehă, va continua mulți ani de acum încolo, dar este o provocare pentru președinția cehă și este o onoare pentru noi să contribuim la progresul acestui uh, subiect. Și cei trei E au legătură unul cu celălalt, pentru că energia are legătură cu economia, care evident că suferă când există restricții și are impact și asupra Europei în relațiile sale externe Uh, cu uh, vecinătatea din Est, cu Turcia. Să nu uităm că fără aceste relații nu vom putea realiza siguranța furnizării sau diversificarea surselor. Deci sper că președinția cehă va contribui la această dezbatere pentru succesul întregii Uniuni Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, domnul Zavradil, și acum domnul Ruce, trei minute. Vážený pane ministerský předsedo Topolánku, Vážený pane předsedo Barroso. Eh, doamnă președinte, stimate domnule Topolanec, doamnelor și domnilor. Nu cunosc niciun membru al acestui Parlament care nu și-ar dori succesul președinției cehe. Europenii, fie ei la nord, la sud, est, vest, din noi sau vechi state membre, toți își doresc, desigur, acest succes, succes al Uniunii Europene în general, și succesul președinției actuale. Și mă refer inclusiv la membrii acestui Parlament, indiferent de grupul sau culoarea politică pe care o reprezintă PPE, socialiști, liberali și alții. Însă, din nefericire, există niște îndoiele, există niște temeri cu privire la fapt, la, la uh, capacitatea um, Republicii Cehe de a-și asuma președinția cu succes. Și asta din mai multe motive. În primul rând, ă, există această lipsă de stabilitate în coaliția guvernamentală din Cehia. Colegii mei nu înțeleg de ce la începutul președinției ați hotărât să uh, uh, remaniați guvernul. Și atunci nu știu cum puteți remania guvernul și în acest moment și uh, cu noi miniștri ai transporturilor sau uh, noi uh, persoane din alte ministere care să se ocupe cu succes și de problemele europene, pentru că sunt noi în funcție și nu știu de ce creștinii democrați creștinii democrații au hotărât să-și desfășoare alegerile în perioada președinției cehe. Există dubii și în legătură cu relația dintre guvern și președinte în Cehia și aș dori să aud din partea noastră un răspuns clar la întrebarea dacă guvernul ceh este de acord cu președintele Václav Klaus, care respinge tratatul de la Lisabona, care refuză eh, să creadă că există încălzirea globală și care spune că Iată că această criză financiară își are originea în prea multe reglementări. Există dubii și în legătură cu promisiunile dumneavoastră la nivel intern, pentru că ați promis doamnei cancelar Merkel și președintelui Sarkozy că Republica Cehă va ratifica tratatul de la Lisabona până la sfârșitul anului trecut. Iată. Deci aș dori un răspuns precis. Când anume va fi ratificat tratatul de către Parlamentul Ceh și de ce ratificarea acestui tratat este oare legată de ratificarea tratatului bilateral cu SUA privind scutul antirachetă? De ce este legată de problema relațiilor între cele două camere ale Parlamentului ceh? Aici am auzit de multe ori că tratatul de la Lisabona este necesar este necesar, inclusiv din punctul de vedere al priorităților uh, cehe, președinției cehe, care sunt unele corecte, dar avem nevoie de tratatul de la Lisabona pentru a înregistra progrese în probleme legate de energie, avem nevoie de o cooperare consolidată în multe alte sectoare și pentru toate acestea avem nevoie de tratat. Uh, la, în încheiere aș dori să urez mult succes președinției cehe, pentru că aceasta este în interesul atât a Republicii Cehe cât și a Uniunii Europene. Mulțumesc și acum uh, doamna Koch-Meri din partea ALDE. Monate Sarkozy liegen hinter der europäischen... Mulțumesc. Ne așteaptă uh, șase luni grele. Cred că trebuie totuși să uh, încercăm să fim relaxați, această președinție va fi constructivă, ne așteaptă uh, provocări foarte mari, iată criza economică, Hamas, Israel, dar și chestiuni interne, cum ar fi tratatul de la Lisabona. Dar aș dori să comentez asupra um, securității energetice. Am uh, spus cu toții cât de important uh, este, pentru că reprezintă uh, mijlocul de trai uh, al societății noastre. Nu trebuie să fim dependenți Uh, energetic, avem nevoie de un bun mix energetic din diverse surse de energie pentru a putea fi independenți. Sunt uh, de acord cu abordarea dumneavoastră proactivă și deschisă. Uh, vom reuși poate să ajungem la rezultate prin intermediul acesteia. Trebuie să fim mai îndrăzneți, să ne îndepărtăm de energia lucrară, pentru că se pun probleme de securitate aici aveți ocazia de a duce Europa mai departe, astfel încât uh, am încredere în dumneavoastră și vă urez uh, mult succes. Mulțumesc foarte mult, uh, domnul Șimanski, un minut. Panie Doamnă președinte, există un singur criteriu de evaluare a președinției cehe care a fost subliniat de guvernul noastră și anume uh, în circunstanțele dramatice, și anume uh, politica energetică europeană. Intrăm în acest nou capitol al uh, disputei energetice între Europa și Rusia și nu există nicio garanție, niciun cadru politic care să ne permită să evităm probleme similare în viitor. Au fost crize în 2004, în 2006, acum în 2008, 2009. Deci e timpul să începem să facem eforturi serioase de a diversifica rutele de transport, dar și sursele de energie ca atare. De aceea ne așteptăm ca președinția cehă să ia măsuri pentru a susține financiar conducta Nabucco și politici energetice active în uh, Asia Centrală. De aceea mă aștept să se Uh, acționeze pentru a elimina dintre obiectivele prioritare ale Comisiei Europene conducta nordică. Fără aceste acțiuni vom avea aceleași probleme iarna viitoare. Domnul uh, Turns, două minute. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. În ce privește problema energiei, uh, aceasta influențează foarte mult uh, credibilitatea Europei. Așadar, vă mulțumesc, domnule Barroso, pentru uh, declarațiile foarte clare din această dimineață. Acest circ între Gazprom și Naftogaz pe care îl vedem de câteva zile, 4-5 zile, este incredibil și trebuie să spunem în acest moment foarte clar că să le spunem domnilor e de ajuns și ca să putem face acest lucru trebuie să acționăm împreună și vă mulțumesc că v-ați coordonat, dar poate să-mi explice cineva aici ce înseamnă această călătorie a primului ministru slovac și bulgar la Moscova? La ce folosește asta? ce e asta? Asta e uh, un semn pentru Gazprom că noi nu suntem uniți. Deci dați-mi, vă rog, o explicație acestor uh, delegații care s-au dus la Moscova. În al doilea rând, și cred că Comisia are un rol important de jucat, trebuie să stabilim planuri de urgență pentru gaz. Primul lucru de făcut este să facem o reformulare a directivei privind securitatea gazieră, pentru că altfel Comisia Europeană nu va avea suficientă putere politică pentru a acționa. Este nevoie de coordonare europeană. În al doilea rând, trebuie un plan de urgență pentru infrastructura de gaz în Europa Centrală și de Est cu banii care sunt disponibili. Și în al treilea rând, trebuie să combinăm relansarea economică europeană cu un mare plan de investiții în domeniul energetic. Prima prioritate trebuie să fie clădirile din Europa de Est. Este scandalos să vedem că atât de puțin de bani din fondurile structurale sunt uh, folosiți pentru uh, reabilitarea clădirilor în loc să, uh, și sunt în loc folosiți pentru construirea de stadioane sau mai știu eu ce. Așadar, clădirile, uh, izolarea clădirilor, energii uh, regenerabile. Și ultima remarcă, în ce privește energia nucleară, suntem și mai dependenți decât de gaz. Uh, importăm 99% din combustibilul nuclear pe care îl folosim. Încetați să mai faceți legătura între energia nucleară și independența energetică, doamnă, pentru că sunteți ridicolă când menționați așa ceva. Pentru că nu e adevărat. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Și acum uh, domnul Mastalca. Zcela este, se v tomto ne nenajde nikdo. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Doamnă și domnilor, nu este, cred, nimeni din acest hemiciclu care ar vrea să fie în locul președinției cehe, având în vedere condițiile în care a trebuit să înceapă. Domnule prim-ministru, unul din motourile adoptate dumneavoastră este o Europa fără bariere această deviză poate fi interpretată în mai multe feluri. Eu personal cred că această deviză nu înseamnă mai multă libertate pentru piețe și mecanisme financiare. Pentru mine ar însemna mai degrabă o provocare în vederea îmbunătățirii modelului social european, de care, cu care, pe drept cuvânt, Europa se poate mândri. Nu se face aici referire doar la îndepărtarea restricțiilor nejustificate impuse asupra ocupării cetățenilor. Pentru mine, această deviză înseamnă și un tratament egal pentru toți cetățenii și toți lucrătorii din Europa. Și eu sper că președinția cehă va contribui la adoptarea unor uh, uh, structuri de, sănătate, de îngrijire de sănătate transfrontaliere. Dacă vrem o Europa fără bariere, am putea să începem prin a nu crea noi bariere. Pentru că există alte țări care pot fi considerate și ele ca țări europene din punct de vedere al istoriei. Deci aș dori să văd ce strategie aveți dumneavoastră față de vecinii noștri, inclusiv Serbia, Kosovo mă pot referi și la Republica Moldova, care a făcut multe progrese înspre aderarea la Uniunea Europeană. Deci să nu creăm noi bariere și asta înseamnă să dispunem de niște politici foarte clare și în ce privește Rusia și China. Și acestea să fie politici echilibrate care să reflecte interesele europene. O Europa fără bariere ne impune să reflectăm asupra faptului că în Europa sunt foarte multe minorități, inclusiv minorități compuse din necetățeni, persoane apatride în anumite membre, state membre. Înseamnă, de asemenea, promovarea de noi politici bazate pe eliminarea standardelor duble care se aplică, din păcate, foarte adesea. A spus că um, libertatea și luarea de decizii constituie baza activității dumneavoastră. Deci europenii ar trebui să dispună de posibilitatea să utilizeze referendumuri pentru a decide asupra tratatului de la Lisabona. Și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Devilieu. Mulțumesc că în numele grupului Independență și Democrație vreau să salut cu respect președinția cehă. Vreau să salut și să-i exprim considerația noastră pentru că poporul ceh a trecut prin uh, încercări grele și uh, este mai bine pregătit decât mulți alții dintre noi să înțeleagă prețul și sensul libertăților noastre. Vreau să salut președinția cehă și să-mi exprim uh, speranța că și să, să exprim faptul că domnul Topolanec și domnul Václav Klaus sunt pentru noi uh, o speranță o speranță asupra ascultării voinței poporului în ce privește tratatul de la Lisabona și a nevoie de a avea un referendum la nivel european asupra acestui tratat. Trebuie să eliberăm poporul de birocrația bruxeleză care ne submină. Astăzi suntem din ce în ce mai mulți uh, europeni care suntem în uh, contradicție cu uh, Bruselul. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Van Heche un minut voorzitter met slechts één enkele minuut. doamnă președinte nu am decât un minut la dispoziție deci nu pot adresa decât o singură întrebare. Vă rog să ne ajutați să respectați democrația, pentru că democrația înseamnă că populația ia hotărâri, că cetățenii hotărăsc. În țările unde cetățenii au putut hotărâi, Irlanda, Olanda, uh, Franța, tratatul de la Lisabona a fost respins, aruncat la gunoi, pur și simplu. Aș dori să vă întreb, aș dori să vă rog să, să țineți cont de acest lucru, să vă amintiți de acest lucru. Um, adesea, ă, Președinții Uniunii Europene sunt birocrați, aroganți, tehnocrați, aroganți, dar vă rugăm să nu faceți dumneavoastră același lucru. Ă, eurocrații nu fac decât să um, își impună uh, poziția și vă rugăm să nu faceți același lucru. Dumneavoastră uh, ați scăpat de totalitarism și um, vă rugăm să ne ajutați cu experiența dumneavoastră să promovăm libertatea. Domnul Kirchhoff, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, președinte, domnule președinte al Comisiei, domnule Topolanec. Știu din discuțiile trecute că Europa se află pe mâini bune pentru următoarele șase luni. Acesta este un moment istoric pentru Republica Cehă, un moment la care, în care vă puteți demonstra obișnuitele talente politice. Programul președinției cehe are priorități importante, energie, economie, rolul Europei în lume, și în primele zile ale președinției dumneavoastră v-ați confruntat, iată, deja cu probleme importante. V-ați deplasat la Moscova, la Kiev și acționați pentru o, o negociere, pentru reluarea uh, livrării de gaze pentru țările din Europa. Ați dat dovadă de talente diplomatice deja în medierea ruso-ucraineană, dar e vital ca rușii să înțeleagă că nu pot lua ostatici europenii. Nu așa se duc afacerile în lumea uh, modernă. Până acum uh, ați făcut treaba bună și vă mulțumesc. Vă felicit. Încercați de asemenea să rezolvați criza din uh, Orientul Mijlociu, să ajungem la o încetare a focului credibilă și reluarea negocierilor și convorbirilor. Uh, doriți să rezolvați problema crizei economice. Ați fost foarte clar în ce, păre- în ce privește importanța Europei și ă, că nu este necesar de, ca să apară noi regulamente la nivel ă, național ă, v-ați asumat să nu promovați protecționismul așa acum. Noi trebuie să vedem ca toate schimbările de regulament să fie proporționate și inteligente. Iar apoi, peste o săptămână, noul președinte american va fi depus jurământul la Casa Albă. Știm, domnule prim-ministru, că ne putem baza pe dumneavoastră să stabiliți o bună relație de lucru cu președintele Obama știu că sunteți de acord cu mine. Viitorul unei alianțe transatlantice este uh, vital pentru, vital mm, pentru prosperitatea, securitatea noastră. Și vă urez succes și citându-l pe, pe prim-ministru Winston Churchill în ultimul discurs de la Camera Comunelor, nu disperați niciodată, nu dați înapoi și nu vă îngrijorați niciodată. Și mult succes! Mulțumesc și acum, uh, domnul Vigână, două minute, mă rog. Domnule președinte, domnule Barroso, domnule Topolanec, domnule dragi colegi, trebuie să admitem faptul că președinția cehă s-a confruntat cu un început foarte dificil. Agravarea crizei economice, operațiunile militare brutale ale Israelului și criza gazelor, cea mai mare criză a furnizării de gaze pentru Europa. Activitatea ei va fi din ce în ce mai dificilă odată cu creșterea tensiunilor politice legate de uh, campania electorală europeană președinția va fi marcată de alegerea 532 noi membri ai Parlamentului. Subliniez această cifră pentru că nu este cea prevăzută în tratatul de la Lisabona. De aceea ratificarea tratatului și intrarea în vigoare a acestuia ar, fi, ar trebui să fie o prioritate a noastră și a Europei. Se pare că aveți ghinion să aveți o astfel de situație, dar orice criză este și o ocazie, o oportunitate. Folosiți-o pentru a fi mai vizibil și mai credibil în Orientul Mijlociu, încercați să dezvoltați o politică energetică mai responsabilă, faceți mai multe pentru a reface economia europeană și pentru a uh, salva uh, locurile de muncă. Domnule Topolanec, vreau să văd că președinția unui nou stat membru este un succes și aceasta e responsabilitatea noastră. Asta va dovedi că noi veniți sunt capabili nu doar să-i urmeze pe ceilalți, dar chiar să fie lideri și cheia succesului este unificarea celor 27 de state membre, unificarea politicilor și acțiunilor noastre. Acest lucru nu va fi posibil dacă nu există unitate în propria dumneavoastră țară. Mesaje contradictorii vin din diferitele instituții care vă uh, reduc șansele de succes. Așadar, puneți un embargo asupra confruntărilor politice interne nu este ușor într-o situație, în situația actuală, dar uh, Slovenia este un exemplu pe care îl puteți urma. În al doilea rând, trebuie să uniți în uh, spatele noastră uh, principalele partide politice. Trebuie să uitați de apartenența noastră politică timp de șase luni. Asta este un lucru pe care îl puteți învăța de la președinția franceză. În fine, vreau să atrag atenția asupra creșterii extremismului, antisemitismului și xenofobiei în Europa. Republica Cehă este de asemenea afectată de această tendință. Vă cer să includeți acest punct pe agenda noastră în poziții de vârf, mai ales în vederea alegerilor europene care vin. Vă doresc succes, mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum uh, dau cuvântul doamnei Adina Vălean în numele ALDE. Aș vrea să-i mulțumesc președintelui în uh, exercițiu pentru că a venit astăzi aici ca să prezinte prioritățile uh, președinției cehe. Vreau să vă atrag atenția însă asupra câtorva probleme. În primul rând, modelul pe care l-ați ales este Europa fără bariere. Sunt de acord cu premisa acestui uh, model și ar trebui să fie în special uh, valabil pentru cetățenii europeni care au dreptul să, se, uh, să circule liber în Uniunea Europeană. Din nefericire, se pare că motoul noastră este amenințat de autoritățile naționale. Comisia a emis recent un raport privind implementarea acestei directive care este foarte dezamăgitor. Uh, dată fiind uh, proasta transpunere a acestei directive de către statele membre, sper că veți da acestei probleme mai multă atenție decât ați indicat în programul noastră pentru zona de libertate și securitate. În al doilea rând, adițional față de câteva probleme dure cu care va trebui să vă confruntați, cum ar fi griza, criza financiară globală și problemele legate de uh, Eh, securitatea energetică, aveți și o povară legislativă mare, deci sper că veți folosi toate mijloacele necesare pentru a încheia numeroasele rapoarte rămase încă în suspensie până la sfârșitul mandatului parlamentar. În special s-au creat așteptări uh, ale cetățenilor europeni în ce privește reducerea Uh, prețurilor pentru uh, roamingul uh, pe voce, cât și pe transferul de date și sper că veți ajunge la un acord asupra raportului privind roamingul. Mulțumesc și vă doresc cât mai mult succes în timpul președinției. Vă mulțumesc, domnul Borghezio, un minut. Cu multă simpatie față de președinția cehă, îi urez că va trece de la Europa a vorbelor la Europa concretă pentru a combate mai ales traficul de ființe umane în zona mediteraneană. Ministrul Maroni, cu ocazia reuniunii ministrilor de interne um, în Cipru și Malta, a spus foarte clar că Europa trebuie să fie conștientă de ceea ce se întâmplă cu acest trafic de ființe umane, de droguri, de asemenea, dinspre Africa. Avem nevoie de măsuri specifice, măsuri, ministrii de interne au nevoie de acorduri de repatriere. De asemenea, acțiunile Frontex trebuie întărite și coordonate prin instrumente adecvate. Nu putem fi eficienți decât dacă avem o adevărată politică de readmisie a imigranților clandestini. Domnule președinte, trebuie să mergeți în Lampedusa pentru a vedea cât de gravă este problema. Lupta împotriva traficului de ființe umane trebuie să fie elementul central. Deci vă cer încă o dată să mergeți în Lampedusa în calitate de politician, după care, bineînțeles, ca și turist. Domnul Horacek, un minut. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule Barroso, Domnule prim-ministru Topolanec, sunt uh, foarte fericit că Republica Cehă a preluat președinția în următoarele șase luni. Au trecut 40 uh, de ani de la ocuparea Ceoslovației, iar eu m-am exilat în Germania și mi se pare un miracol în continuare faptul că Republica Cehă și Europa Centrală pot trăi în libertate și pot construi democrații consolidate și pot promova libertățile. Evoluțiile economice, politice și de mediu reprezintă o provocare pentru orice președinție a Uniunii Europene. Dar această președinție va face față acestor provocări. Doresc președinției cehe toate cele mai bune. Mulțumesc pentru că vă respectați timpul. Domnul Adam, un minut și jumătate. Doamnă președinte, domnule președinte al Comisiei, domnule președinte în exercițiu al Consiliului, printre prioritățile președinției dumneavoastră ați uh, spus că pentru ca Uniunea Europeană să aibă un loc important pe scena internațională, trebuie să apere securitatea în cadrul unei cooperări strategice cu NATO, dezvoltând mijloace complementare față de cele NATO. Prin urmare, europenii se întreabă cine ne amenință, care este amenințarea pentru care Europa trebuie să se lase pe mâna NATO. Strategia despre care vorbim e o strategie de război, asemănătoare cu cea a Israelului. Este o politică care, din păcate, nu e condamnată de Uniunea Europeană, spre deosebire de alte țări. De asemenea, ne-ați spus că avem nevoie de Europa fără frontiere și că nu avem nevoie de o reglementare excesivă și nici de protecționism. Acestea sunt învățămintele pe care le tragem de pe urma acestei crize economice? Să nu-i mai protejăm pe cei mai vulnerabili? Să nu-i mai protejăm uh, pe oameni și să protejăm doar profitul întreprinderilor. Eurobarometrul ne spune bine care este situația, însă noi nu avem în vedere aceste date. Demonstrațiile masive, mobilizările masive ne arată un lucru și anume că nu trebuie să ne îndreptăm în această direcție. Europenii așteaptă justiție din partea noastră, așteaptă un control al prețurilor, așteaptă de asemenea să acționăm în interesul lor fără să fim prizonierii pactului de stabilitate. Vă mulțumesc, doamna Sinet. Um, vreau să vă urez succes în președinție și vreau să urez toate cele bune și poporului dumneavoastră. Sunt irlandeză și aș vrea să mulțumesc guvernului dumneavoastră și poporului dumneavoastră pentru că noi atunci când am respins tratatul de la Lisabona în referendum, doar Cehia a spus uh, că respectă votul irlandez într-un mediu lipsit de respect uh, voturile popoarelor noastre, uh, faptul că ne-am bucurat de respect din partea cehă a fost foarte bine. În Europa ne fa facem față multor uh, crize. Ați prezentat un program foarte ambițios. Un asemenea program cere respect între statele membre, de asemenea cere respect pentru popoarele acestor state membre pentru a putea avea succes. Mă impresionează respectul pe care l-ați arătat uh, poporul dumneavoastră pe care l-a arătat față de Irlanda și care spun că și ei ar respinge uh, tratatul de la Lisabona. Vă urez succes dumneavoastră și Europei. Mulțumesc foarte mult, domnul Nassauer. Frau meine Damen und Herren. Doamnelor și domnilor, doamna președinte, domnul Topolană, Poate că nu vă așteptați la un uh, bun venit atât de călduros în Parlamentul European. Pentru președinția cehă, care reprezintă un eveniment în sine, e un element uh, istoric. Cred că sunt două evenimente majore pe care mi le aduc aminte. Mai întâi uh, reunificarea Germaniei și, în al doilea rând, reunificarea Europei după două războaie mondiale gerate în secolul trecut. Deci președinția cehă reprezintă sau întruchipează schimbările extraordinare din ultimele decenii și vă suntem recunoscători pentru aceste schimbări. Vă oferim sprijinul grupului PPE DE fără niciun fel de scepticism. Ați vorbit despre unul dintre arhitecții de început, Carol al IV-lea, care a înființat una dintre primele universități din Europa. Tot el a promovat Europa, așa cum o fac și tratatele, dacă nu chiar mai mult decât atât. Uneori auzim comentarii sceptice, eurosceptice care vin în Cehia, dar în PP suntem ferm angajați pentru Europa. Putem cu toate acestea să avem o atitudine critică, să recunoaștem greșelile și să le corectăm, iar corectarea greșelilor este exact lucrul despre care vorbește tratatul de la Lisabona. Este un instrument excelent, motiv pentru care v-aș ruga să depuneți toate eforturile ca acest tratat să intre în vigoare, ca țara dumneavoastră să-l ratifice cât mai curând cu putință. Mulțumesc foarte mult, domnule Nassau. Acum, domnul Baron Crespo, un minut și jumătate. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule președinte al Consiliului, domnule președinte al Consiliului, doamnelor și domnilor, țin să salut președinția cehă cu aceeași prietenie cu care m-am uh, adresat în unu Senatului Ceh în calitate de președinte al Parlamentului European pentru a-i invita să ni se alăture. Este o mare generație care este întrunchipată de o personalitate respectată în întreaga lume și mă refer la fostul președinte Václav Havel. Aș avea două reflecție și două întrebări. Dumneavoastră ați luat o hotărâre și mă bucur să văd că vorbiți despre o Europa a regulilor, și anume că ratificarea tratatului de la Lisabona va fi legată de ratificarea tratatului uh, privind scutul antirachetă. Mulți suntem de o altă părere, însă dumneavoastră ați luat această hotărâre de a subordona uh, această temă în țara dumneavoastră, această temă fiind o temă europeană pe care trebuie să o tratăm împreună și nu trebuie să trecem cu vederea un lucru. Conflictul gazului este un conflict politic și mie mi se pare dificil ca dumneavoastră să puteți aveți o politică în acest sens. Și nu înțeleg un lucru. Cehia este o țară, un popor mândru de suveranitatea sa și nu înțeleg de ce dumneavoastră subordonați deciziile cehilor de decizia irlandezilor. Dumneavoastră, de asemenea, nu ați vorbit despre euro. Ieri s-au împlinit 10 ani de, la, de existența monedei euro. Aș vrea să știu ce veți face pentru a apăra moneda euro în timpul președinției cehe. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, doamna Eck, un minut și jumătate. Herr Barroso, Doamnă președinte, domnule Barroso, este foarte important să ne dăm seama că trecem prin două crize. Criza climei și criza financiară. Și mai avem acum și o criză energetică pe capul nostru. De aceea e important să fim foarte atenți. Domnule prim-ministru Topolanec este aici și dumnealui trebuie să se ocupe de funcționarea Uniunii Europene pentru a soluționa aceste crize, mai ales pe cea financiară avem posibilitatea de a ne ajuta cetățenii pentru a crea locuri de muncă, pentru a îmbunătăți situația mediului, pentru IMM-uri. Fiecare criză financiară duce la o schimbare tehnologică. Avem nevoie de noi tehnologii cu biocarburanți, energie solară, energie, noi forme de energie. Există o serie întreagă de noi tehnologii de care avem nevoie pentru a face față sfidării climatice și pentru a crea o nouă Europa cu locuri de muncă. Prin urmare, avem nevoie de tehnologii ecologice. Trebuie de asemenea să stabilizăm situația energetică față de Rusia. Pachetul energetic este astfel foarte important și avem nevoie de o politică total europeană în domeniul energiei. Uniunea Europeană trebuie să vorbească pe un singur glas în această privință, ce astfel, altfel cetățenii care acum îngheață de frig în locuințele lor nu ne vor ierta niciodată. Trebuie ca noi, într-adevăr, să ne unim forțele și să acționăm. Președinția cehă o salut, va fi urmată de Suedia și vă urez vânt în prora. Domnul, domnul Kristovskis, un minut. Toplanek, kungs. Vēlos sveikt Čehijas valdību par apņēmību turpināt Slovenijas prezidentūras laikā aizsākto komunistiskā režīma noziegumu politisko, morālo un juridisko aspect. Aș vrea să felicit guvernul ceh care va continua cu discutarea crimelor comise de naziști și de comuniști. Consecințele crimelor comise de comuniști sunt în continuare importante pentru europeni, iar politicienii sunt uh, implicați în politicile prezente și par că nu se interesează de acest lucru. Trebuie să arătăm respect în momentul în care ne gândim la patologia ideologiei rusă. Atâta vreme cât crimele comise de naziști sunt considerate crime împotriva umanității, dar crimele sovietice comise de regimurile comuniste sunt justificate, va trebui să facem față ideii că Europa este divizată între vest și est. Trebuie să facem față faptului că se întrerup gazele și că tancurile rusești invadează Georgia atâta, luc, atâta timp cât lucrurile vor fi așa, valorile europene vor continua să fie un vis. Invit uh, președinția cehă să facă față și să trăiască conform principiilor de la Praga. Mulțumesc două minute. Domnule președinte în exercițiu, domnilor și domnilor, este prima președinție a unei foste țări din blocul sovietic, ați inaugurat această președinție uh, într-un mediu extrem de fierbinte din punct de vedere politic, dar uh, în același timp înghețat în ce privește criza energetică. Aș vrea să vă felicit, domnule prim-ministru Topolane, pentru acțiunile rapide, pentru angajamentul de care ați dat dovadă, pentru a găsi o soluție pentru criza gazului, pentru eforturile de mediere între Rusia și Ucraina parteneriatul răsăritan și energia, aceste două priorități uh, trebuie să beneficieze de atenția noastră. Este o intersecție, un punct de răscruce pentru președinția dumneavoastră, pentru aceste priorități. Trebuie să găsiți uh, soluții uh, de urgență, de solidaritate în acest moment. Trebuie să deblocați livrările de gaz pentru 18 state membre care suferă, pentru cetățenii și industria din țările respective și pentru o soluție sistemică de durată pentru uh, viitor, pe termen îndelungat, e nevoie de strategii cuprinzătoare, decisive pentru Uniunea Europeană. Salut de asemenea prioritatea dumneavoastră în ce privește parteneriatul răsăritan care ne va da cadrul adecvat pentru o mai bună cooperare cu cei din răsărit de la frontierele orientale. Parlamentul va completa cu propria dimensiune prin edificarea adunării interparlamentare uh, Euronest. Acest parteneriat va contribui la prevenirea unor crize, cum este cea din prezent. Am încredere că președinția cehă, care se confruntă cu aceste provocări deosebite, cu gestionarea crizelor, va reuși să îndeplinească așteptările noastre și că peste șase luni vom avea mai puține bariere și o Europa mai sigură. Și după cum spune și uh, sloganul dumneavoastră, o Europa mai dulce, cum a spus în limba cehă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Acum domnul Leinen. Un minut și jumătate. Ja, Herr Ratspräsident Mulțumesc. Domnule președinte în exercițiu al Consiliului, domnule Topolanec, o Europa fără frontiere, fără bariere este un slogan bun, deoarece reprezintă dorința Europei de a apropia popoarele. Să sper că aceste bariere vor dispărea și în mentalitatea oamenilor. Aceste bariere sunt politice, ideologice, există persoane care au anumite rezerve în legătură cu Europa și de aceea dezvoltarea Europei prevăzută de Tratatul de Lisabona este blocată. Aveți multe de făcut și în țara dumneavoastră în acest sens. Tratatul de reformă trebuie adoptat. Cum putem avea o politică energetică comună fără a avea tratatul de la Lisabona? E imposibil și acest lucru se aplică și altor politici. Este complet inacceptabil să condiționați această ratificare de alte probleme politice. Inacceptabil deoarece este un tratat comun, nu este vorba de o dezbatere internă între opoziție și guvern în Republica Cehă. Europa este o comunitate a valorilor. Drepturile omului și statul de drept se află pe primul plan și în acest domeniu există un deficit clar în țara dumneavoastră. Aș vrea să profit de ocazie pentru a cita cazul doctorului Ietca, care de 14 ani se luptă pentru justiție și pentru a obține compensații. Vă rog să vă asigurați că în timpul președinției dumneavoastră acest caz dificil va fi soluționat. Václav Havel, a făcut greva foamei pentru acest caz și domnul Sarkozy a spus la sfârșitul mandatului că aceste șase luni de președinție l-au transformat. Sper că va fi și cazul dumneavoastră și al cehilor. Sper că această experiență vă va transforma. Domnul Daf, un minut și jumătate. Micro, please. Uh, uh. Domnule prim-ministru, am patru întrebări pentru dumneavoastră. Dacă cumva vă dați seama, așa cum ați spus, că tratatul de la Lisabona este mai rău decât de tratatul de la Nisa, atunci de ce l-ați semnat? În al doilea rând, vă rog să confirmați fapt faptul că Republica Cehă nu va încerca să nu va fi tentată să urmeze exemplul irlandez și să dea la o parte pachetul de la Lisabona. În al treilea rând, nu vi se pare că există o contradicție în a veni aici și a lăuda legitimitatea Parlamentului și pe de altă parte să refuzați să susțineți tratatul care sporește atât de mult puterile Parlamentului și în al patrulea rând poate cumva președinția cehă să aibă realmente autoritate Dacă nu, și până în momentul în care Republica Cehă nu ratifică acest tratat. Mulțumesc. Domnul Pec, un minut. Pani przewodnicząca, Doamnă președinte, domnule prim-ministru, această criză unilaterală care afectează și lumea și Europa ar putea în mod paradoxal să fie colacul dumneavoastră de salvare. Întotdeauna încercăm să le ținem, să le predăm lecții oamenilor, dar de fapt criza aceasta e din vina noastră. Acum vedem ce a spus dumneavoastră astăzi, uh, o gură de aer proaspăt și vă urez mult succes în președinția cehă. Permiteți-mi să vă reamintesc un lucru pe care ați putea să vă bazați. În 1918, Habsburgii s-au purtat cu multă aroganță în Cehia și au fost aruncați pe fereastra Palatului pre- Prezidențial. Sper că o să vă puteți implica în același gen de defenestrare politică, să aruncați pe fereastră pe toți consilierii necinstiți care vă înconjoară, să le arătați cetățenilor Europei care este adevărul ceea ce o să vă ajute mult mai mult decât să îi ascultați pe toți mincinoșii ăștia, spune vorbitorul. Domnul Zapala, două minute. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Ca întotdeauna în Europa trecem prin o situație de o mare însemnătate istorică. Acest semestru de președinție cehă se înscrie în această linie de evenimente importante. Problemele despre care discutăm trebuie clar soluționate. Avem de asemenea tratatul de la Lisabona care necesită să fie, care trebuie să fie ratificat. Direcția a fost trasată, însă acum trebuie să depunem ultimele eforturi pentru a ajunge la ratificarea acestui tratat. Criza economică mondială încă nu și-a arătat toate efectele. În acest an vom vedea urmările acesteia. După președinția franceză, dumneavoastră și celelalte președinții va trebui să faceți tot posibilul pentru a face față așteptărilor cetățenilor. Ne confruntăm de asemenea cu probleme grave în ceea ce privește aprovizionarea cu energie și soluția pare să fie foarte complexă, însă suntem aproape, de, aproape că am găsit această soluție. În orice caz, trebuie să asigurăm o mai mare independență a țărilor noastre. În altă ordine de idei, situația din fâșia Gaza nu trebuie acceptată, poporul palestinian nu trebuie să mai fie atacat, nu avem cum să permitem ca civilii să fie victimele acestui război absurd. Un alt punct. Imigrația. Aceasta necesită o abordare europeană și trebuie să vedem care este situația specială a anumitor țări, cum ar fi Italia și Malta, care în acest domeniu se confruntă cu dificultăți importante. De asemenea, și problema Ciprului trebuie abordată în acest semestru. Trebuie soluționate odată pentru totdeauna problemele care încă există între Grecia și Turcia. Turcia, țară care a continuat negocierile de preaderare. Domnule prim-ministru, Vă urez uh, mult succes în munca dumneavoastră și vreau să vă spun că noi nu suntem obișnuiți să auzim anumite comentarii, cum a fost cazul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Țapala, domnul Ponia. Doamnă președinte, am descoperit la istoricii dumneavoastră cehi motivul pentru care nu ați ratificat tratatul de la Lisabona. Pentru că vorbește despre magia cifrei 8, cum ar fi 2008 ceea ce punctează istoria noastră, să spună. 1918, Cehoslovacia a fost înființată, uh, Praga 1348 și trei date dureroase. 1938, când Franța și Regatul Unit v-au abandonat, 1948, când uh, uh, o lovitură de stat va situa de partea cealaltă și 1968 când au venit tancurile sovietice. Deci 2008 am înțeles ați lăsat anul ăsta de, deoparte, fiindcă v-ați gândit că ratificarea în acel an era ceva suspect, cu atât mai mult cu cât s-a auzit uh, în unele cercuri o comparație între suveranitatea limitată a lui Brejnev și acest tratat. Dar tovarășul Barozo, care e aici de față, cu toate Uh, defectele sale nu e tovarășul Brejnev, în ciuda trecutului. Și suntem într-o construcție a suveranității împărtășite, partajate, consimțită în mod liber. Tratatul de la Lisabona nu e decât un moment, uh, un parcurs al acestei istorie, o etapă. Deci vă rog frumos, 2008 s-a terminat, vă rog să ratificați acum în 2009 Mulțumesc foarte mult. Doamna Starkevici, uite un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule preș- doamnă președintă. Republica Cehă preia președinția în mijlocul dezbaturilor despre respaterea, despre reforma economică, despre Uniunea Europeană mai socială și mai liberală de uneori este prezentată ca o discuție între vechea Europa și noua Europa, dar eu cred că Republica Cehă va găsi un consens. Aceste două concepte, de fapt, nu sunt atât de diferite cum par. Acest lucru se datorează globalizării și situației multiculturale. Definiția economiei de piață este înțeleasă diferit de diferite persoane, dar este determinată de factori de comportament Țările din fostul bloc sovietic știu foarte bine că instituțiile de piață nu determină neapărat funcționarea pieții. Trebuie să se înțeleagă foarte bine de către oameni și trebuie să fie adaptată la dorințele și nevoile lor. De foarte multe ori, pentru interese politică, diferențele dintre modele trebuie scoase în evidență, dar din perspectivă politică, reforma economiei de piață, care să țină cont de schimbările din mediul economic, creează posibilitatea unor grupuri politice radicale să pună mâna pe putere. Mai mult decât atât, se creează instabilitate pe termen lung politic care poate să ducă la încetinirea activității economice. Mulțumesc foarte mult. Domnul Camre, un minut. Domnul Brock, două minute, deoarece domnul Camre nu se află Doamnă președinte, domnule președinte al Consiliului, doamnelor și domnilor, aș vrea și eu la rândul meu să felicit uh, președinția cehă, deoarece este prima președinție asumată de către o fostă țară membră a pactului de la Varșovia. Așa cum a spus domnul Nassauer, acest mandat are o valoare simbolică. În ceea ce privește problema negocierii legate de gaz, privind uh, de asemenea negocierile din Orientul Mijlociu, în toate aceste chestiuni ne dăm seama că președinția cehă este foarte bine pregătită pentru a duce la un sfârșit uh, programul său. De aceea aș vrea să insist asupra conceptului strategic în domeniul aprovizionării cu energie. În acest domeniu trebuie să arătăm prin acest domeniu trebuie să arătăm clar că există și alte domenii în care o țară de una singură nu are cum să vegheze supra intereselor cetățenilor proprii. E o problemă care ne privește pe toți, pe europeni. Prin uh, tratatul de la Lisabona am avea mai multă coordonare, ceea ce nu implică o obligativitate. Toate acestea le vom putea face doar atunci când vom avea tratatul de la Lisabona, care va permite o mai mare democratizare a drepturilor Parlamentului European, care va consolida de asemenea și drepturile parlamentelor naționale. Din acest motiv, tocmai, presupun că am înțeles greșit atunci când am auzit, v-am auzit spunându-vă că tratatul de la Nisa era mai bun decât cel de la Lisabona. Sper că am înțeles greșit și sper că dumneavoastră veți corecta ceea ce am, eu am crezut că aud. Împreună va trebui să demonstrăm că toate aceste sfidări comune vor fi stăpânite și controlate împreună pe baza tratatului de Lisabona. Doamna Estrela, două minute. Domnule președinte în exercițiu, doamnă președinte, ați vorbit de Europa cu anumite reguli? Ați vorbit foarte mult despre reguli. Unele dintre regulile, una dintre regulile democrației este tocmai respectarea angajamentelor. V-ați angajat să ratificați tratatul de la Lisabona înainte de sfârșitul lui 2008. Dar nu ați făcut acest lucru și ați greșit. Iată motivul pentru care vă întreb. Când o să ratifice Republica Cehă tratatul de la Lisabona? Ați vorbit de asemenea despre încredere. Iar guvernul ceh, inclusiv președintele ceh, are dreptul să facă evident ce dorește, dar nu poate să uite faptul că aparține Uniunii Europene și că vorbește în numele a peste 500 de milioane de cetățeni europeni și în numele a 27 de state membre. Nu puteți să ignorați faptul că 25 de state membre au ratificat deja tratatul de la Lisabona și că Irlanda o să țină un al doilea referendum. Sondajele de opinie publică dau o majoritate votului favorabil. Irlandezii au înțeles că în conjunctura internațională actuală, în special în această situație atât de dificilă, apartenența la Uniunea Europeană, la zona euro, îi apără de unele situații încă și mai rele. Când o să ratifice și Cehia tratatul de la asemenea? După cum a spus Martin Schulze, președintele grupului meu, când Europa se confruntă cu aceste provocări fără precedent, este necesar că Europa să vorbească într-un singur glas. Și acest lucru nu va fi posibil decât în baza tratatului de la Lisabona. Mulțumesc. Urmează domnul Capato două minute. Lei a parlato de... Mulțumesc. Domnule președinte, vorbați despre parteneriatul din Est, din acest parteneriat este o invenție recentă a Uniunii Europene. Nu exista în Europa pe care au creat-o părinții fondatori. Europa din anii de după cel de-al doilea război mondial era o Europa care le dădea celor din interiorul lor perspectiva aderării. Europa a fost întotdeauna un factor al păcii, nu pentru că a oferit perspective de parteneriat celor de la granițele de est, ci uh, perspectiva uh, aderării la această Uniune. Președinția franceză a fost foarte clară dacă e voie să vorbim de bariere. A definit barierele Europei, a închis ușa în primul rând în fața Turciei și a spus foarte clar că Uniunea Europeană vrea să-și închidă granițele. Rezultatul acestei atitudini este faptul că granițele Uniunii Europene uh, în ultimele, ze- de, ze- în ultimele decenii sunt mai închise. Iar acum Magrebul, Uralii, Caucazul, Balcanii, toate aceste zone nu mai au această perspectivă. Ca un partid radical, neviolent, nu asta dorim noi. Este vorba de Statele Unite ale Europei pe care, care trebuie deschite către membri și nu către relații din acestea confuză de parteneriat uh, care nu au nimic de a face cu integrarea drepturilor pentru cetățenii Europei și cei de la graniță. Mulțumesc, domnul Hockmark, două minute. Minister, may Domnule prim-ministru, în primul rând aș vrea să vă felicit pentru abilitatea de care ați dat dovadă. Aș vrea de asemenea să vă spun că mulți dintre noi avem în continuare impresia că Praga se află la răsărit de Stockholm și asta din cauza moștenirii politice din ultimul secol. E greșit și președinția dumneavoastră va readuce Republica Cehă în locul potrivit în harta minților noastre, pe harta Europei, în prezent și în viitor. De asemenea, sper că președinția suedeză va prelua de dumneavoastră ștacheta schimbării climatice, a competitivității, va fi important ca dumneavoastră să dați dovadă de faptul că putem soluționa aceste probleme dând dovadă de deschidere, fără protecționism și printr-o economie și având o economie deschisă. De asemenea, în ceea ce privește energia, dumneavoastră veți avea de jucat un rol crucial și e clar că vă aflați în locul potrivit. Trecem prin niște vremuri dificile care ne-au arătat clar că avem nevoie de reforme și de schimbare. Și cred că e corect să spunem că solidaritatea, securitatea legată de energie, înseamnă că avem nevoie de reformă și o aprofundare a pieței internet de energie. Fără o astfel de reformă vom fi expuși la amenințări, uh, din partea celor care vor încerca să ne dezbine. Un scop important este să ne asigurăm că nimeni nu va putea controla furnizarea și producția de gaz și electricitate și în același timp că va controla și distribuția. Avem nevoie de o piață comună și dacă putem obține acest lucru în timpul președinției dumneavoastră va fi un pas strategic înainte și sper că vă vom putea felicita cu toții după aceste șase luni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Berger, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, în exercițiu, eu, ca și alții de aici, Uh, ne-am luptat pentru aderarea Cehiei înainte de 2004. Am făcut parte din Comisia Comună Parlamentară, așa încât mă bucur că țara dumneavoastră preia acum președinția. Ca membru în Parlamentul European din partea Austriei, uh, nu a fost întotdeauna popular prin faptul că am uh, luptat pentru aderarea Cehiei la Uniunea Europeană în epoca respectivă. Am dorit să vă oferim susținerea noastră, susținerea pentru președinția cehă. Nu dorim foarte mult să accentuăm uh, dificultățile cu care vă confruntați la ora actuală. Am auzit diverse declarații referitoare la conflictele din Gaza, și la situația economică din Europa. Și apoi se pune problema centralelor nucleare din Slovacia, ceea ce ar însemna o încălcare a legislației europene dacă aceste centrale ar începe din nou să funcționeze. Iergi Gruja, un autor foarte cunoscut, este o persoană pe care o recomand tuturor uh, parlamentarilor. Trebuie neapărat să-l citiți. Este foarte amuzant. El spune că nu sunt instrucțiuni de folosire ale Europei. Dar dacă ar fi asemenea instrucțiuni de folosire, atunci președinția ar face foarte bine să ceară susținerea parlamentelor europene din țările membre. Mulțumesc, domnul Caras, două minute. Vă rog foarte mult, domnilor colegi, să respectați timpii alocați. Mulțumesc. Mulțumesc. Președinția cehă a demarat. Am văzut această expoziție de operă de artă care a deranjat pe unii, dar trebuie să vedem și rolul pe care îl va juca Cehia în numele Uniunii Europene. Se pare că s-au făcut pregătiri aprofundate și cred că v-ați concentrat pe priorități importante, cu adevărat. Va trebui să vedem cum veți reuși să implementați aceste priorități în uh, conformitate și cu nivelul dumneavoastră de angajare față de Uniunea Europeană și cu alți factori. Președinția cehă și guvernul ceh sunt într-o situație dificilă în ce privește politicile europene. Va trebui să ne dăm toată silința. Nu vrem uh, ca politicile interne să se opună politicilor europene sau președinția să fie împovărată cu probleme de politică internă. Vă rog să le spuneți clar cetățenilor cehi că dacă vorbim despre conflictul gazelor, de conflictul din Gaza, de problema piețelor financiare, că tratatul de la Lisabona nu va face decât să vă ajute să vă efectuați îndatoririle cu mai mare eficacitate, ceea ce e adevărat și uh, în legătură cu alte instituții europene. Suntem Europa valorilor, o comunitate a statului de drept, există reguli. Dacă nu respectați regulile, dacă nu puneți aceste idei în practică, va fi uh, o lipsă de solidaritate. E o comunitate de valori, după cum am spus, o comunitate de reguli care ne unesc în ciuda tuturor diferențelor. Deci vă rog să nu vă ascundeți în spatele Irlandei. Vă rog să ratificați tratatul de la Lisabona înainte de sfârșitul lui 2009. Vom uh, evalua performanța noastră în funcție de fapte, nu de vorbe. Mulțumesc foarte mult. Domnul Title, un minut și jumătate. Domnul Titlei nu este domnul zilei nici două minute. A, domnul Titlei este în sală. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, nu v-am auzit. Uh, am ascultat cu atenție când ați spus că opoziția încearcă să torpedeze președinția ceh, dar din câte văd eu, președintele ceh, președinția, președintele ceh face tot posibilul pentru a se submina. Președinția ceh a spus că face tot posibilul pentru a relansa Uniunea Europeană și pentru a primi și Croația. Însă de ce nu puteți ratifica tratatul de la Lisabona pentru a vă respecta obligațiile. Președintele ceh spune că pachetul privind schimbarea climatică este un lux inutil. De asemenea, planul de reconstrucție europeană este asemănat cu planurile comuniste. De asemenea, Bulgaria au fost și ei foarte jigniți și, de asemenea, declarația privind fâșia Gaza făcută de președinția cehă a trebuit retrasă. Eu cred că avem nevoie de leadership, însă până acum nu am văzut decât un lucru. Deci cu cât vom avea un președinte cu drepturi de pline a Consiliului, cu atât mai bine, deoarece doar prin acțiune europeană coerentă vom oferi mai multă securitate Europei și vom duce la o adevărată reconstrucție europeană. Să dăm dovadă de leadership, vă rog. Are cuvântul acum domnul Zilenici, două minute. Doar două minute. paní předsedkyně Mulțumesc foarte mult. Cred că ar fi o mare greșeală dacă ne-am opri fără să rezolvăm problemele cronice cu care ne confruntăm. Este foarte clar că problema este legată de ambițiile Rusiei de a-și extinde. Uniunea Europeană trebuie să păstreze relații apropiate cu Ucraina, dar acest lucru nu va fi posibil dacă Ucraina va continua să acționeze într-o manieră lipsită de transparentă și va uh, avea prețuri netransparente pentru a uh, menține dependența de Rusia prioritățile președinției cehe se referă la întărirea parteneriatelor dinspre Est. Aceste parteneriate trebuie să ajute Ucraina să stabilească prețuri de piață la energie prin contracte pe termen lung. Președinția trebuie de asemenea să preseze Kievul să ajungă la uh, structurile economice opace pe care le are și să instaureze statul de drept numai prin presiune eficientă asupra Ucrainei, putem face ca Ucraina să devină, să poată să-și sacrifice interesele personale pe termen scurt în avantajul independenței față de Rusia toate aceste lucruri, dacă aceste lucruri nu se întâmplă în Ucraina, Ucraina nu va putea să contracareze politica rusească din ce în ce mai agresivă către Europa Centrală și de Est dorim să cooperăm cu, uh, să realizăm această cooperare între Uniunea Europeană și uh, Ucraina pentru a rezolva crucea, pentru a rezolva criza. Iar dacă președinția cehă nu reușește să facă acest lucru, atunci lucrurile nu vor fi întocmai. Domnul de Rosa, aveți uh, domnul de Rosa un minut și jumătate. Ca și toți ceilalți din acest Parlament, vreau să urez mult succes președinției ce sunt uh, îngrozit de comentariul uh, făcut în această dimineață că tratatul de la Lisabona este mai rău decât cel de la Nisa. Nu e adevărat, este ceva care divizează, e o încălcare a încrederii Trebuie să vă gândiți cu seriozitate să vă retrageți aceste comentarii din această dimineață apropo de tratatul de la Lisabona. Avem nevoie de o Uniune mai democratică, mai unită pentru tratatul de la Lisabona, care să facă față problemelor, provocărilor, conflictelor din lume, schimbărilor energetice, schimbărilor climatice, crizei financiare, războaielor din diverse regiuni. Ca președinte în exercițiu, sarcina noastră este să mediați, să conduceți Europa în baza valorilor noastre comune a solidarității pe plan intern și extern, a economiei sociale de piață, a unei abordări multilaterale, a egalității între femei și bărbați și dreptul atât al bărbaților cât și al femeilor de a uh, își asuma datorile de părinți. Domnule președinte, trebuie să vă parcați punctele de vedere conservatoare și neoliberale timp de șase luni, fiindcă altfel veți fi în conflict permanent cu acest Parlament în aceste șase luni. Irlanda probabil că va avea un uh, referendum în ce privește o variantă mai clarificată a tratatului de la Lisabona. Uh, sper că va exista un rezultat favorabil pentru Irlanda și Europa. Dar comentariile dumneavoastră de astăzi au făcut această sarcină mai dificilă. Dacă va eșua acest referendum, uh, cetățenii Europei nu o să vă mulțumească. S-a întrerupt microfonul. Domnul Buzek, două minute. Dziękuję, pani, dziękuję, pani przewodnicząca. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte în exercițiu al Consiliului, ar vrea să vă felicit pentru preluarea președinției Uniunii Europene. Ar vrea de asemenea să vă felicit pentru cele pentru primele două săptămâni ale președinției care au fost uh, dificile de altfel. Înțeleg sentimentele dumneavoastră în legătură cu identitatea națională. În estul Europei, identitatea este percepută și construită altfel decât în Occident. Aș vrea să mă refer la câteva elemente cruciale pentru următoarele șase luni. În primul rând, pachetul legat de energie. În acest uh, pachet se vorbește despre o piață comună a energiei, o agenție comună pentru organele de reglementare și legături transfrontaliere și investiții comune. Se vorbește despre integrare, ceea ce înseamnă în principal, solidaritate. Solidaritate în ceea ce privește furnizarea de energie. Pachetul de energie înseamnă de asemenea și liberalizare. Înseamnă un acces corect și reglementat la rețea, garantarea unei piețe competitive. Asta înseamnă că mediul înconjurător va avea mai puțin de, de suferit și că energia va fi mai ieftină pentru consumator, energie mai ieftină pentru economie pentru a putea depăși criza economică actuală. Și în ultimul rând, acest pachet energie înseamnă că va trebui să colaborăm cu țări din afara Uniunii Europene, țări care ne furnizează cu energie sau țările de tranzit pentru această furnizare de energie. Dimensiunea răsăritană de asemenea va intra în joc în acest pachet privind energia. Dumneavoastră ați subliniat uh, dimensiunea răsăriteană și uh, securitatea energetică ca fiind prioritățile dumneavoastră. Eu cred că pachetul energie ne va fi folositor pentru aceste priorități. Are cuvântul acum domnul Anderson un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președintă, și eu aș dori să salut președinția cehă pe parcursul acestei președinții va crește șomajul, creșterea economică va fi scăzută, iar situația economică va, ne va face probleme. În uh, Financial Times, săptămâna trecută, președintele Vasval Klaus ne spunea, ne propunea niște soluții, spunea că trebuie să ne reducem ambițiile în materie de politici de mediu, uh, și în materie de politici sociale și nu sunt de acord cu acest lucru. Cred că este o manieră total greșită de a aborda lucrurile. Dacă vrem să fim competitivi în uh, viitor, trebuie să investim în tehnologii de mediu modern, în infrastructură modernă. Este singurul lucru în care vom putea asigura durabilitatea dezvoltării societății pe termen lung și politici de uh, mediu și politici de combatere a schimbărilor de climului durabil. De asemenea, trebuie să asigurăm un tratamentul legal al lucrătorilor, care este de fapt o dimensiune de mediu. Asta nu înseamnă o creștere mai scăzută, ci înseamnă durabilitatea pe termen lung. Și în încheiere aș vrea să mă refer la politicile privind familia. Când am primit, am citit acest program, vorbeam despre politici de modă veche. Familia modernă se bazează pe răspunderea egală pentru creșterea copiilor răspundere egală între bărbați și femei și acest lucru trebuie să se reflecte. Mulțumesc foarte mult, domnule Anderson. Doamna Ieleva, două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Ca membră bulgară a Parlamentului European, salut președinția cehă pentru faptul că a introdus energia și securitatea energetică între prioritățile cheie. În ultimele câteva zile, multe dintre statele europene au uh, fost ostatice ale acestui conflict energetic între Rusia și Ucraina. Doar în Bulgaria peste 60.000 de locuințe au rămas fără încălzire. Din păcate, guvernul bulgar nu a reușit să își ajute cetățenii în această criză. Bulgaria este singurul stat din Uniunea Europeană care nu dispune de surse alternative de energie și nici de depozite de gaz. Trebuie să tragem niște învățăminte. Cred că pot să vorbesc în asentimentul colegilor că nu trebuie să permitem cetățenii europeni să plătească prețul acestor jocuri politice al unor state care utilizează resursele energetice ca instrumente de presiune politică. Iată de ce e nevoie de o politică comună a Uniunii Europene în domeniul energiei pentru a îmbunătăți infrastructura energetică când vorbim despre solidaritatea europeană în domeniul energiei, e nevoie de proiecte comune ale Uniunii Europene pentru a evita practica actuală a acordurilor bilaterale. Aș vrea de asemenea să spun că în curând sper că va fi posibil să există capacități nucleare comune, ca proiecte comune ale Uniunii Europene între statele membre. Iată de ce în acest context salut uh, președinția cehă pentru faptul că a identificat ca prioritate o cooperare extinsă cu țările din uh, zona Caucazului, uh, din Europa răsăritană și de sud-est. Trebuie să se țină cont de oportunitățile pentru statele membre și pentru statele învecinate din aceste regiuni menționate ca să garantăm depășirea acestor crize, cum este criza gazului, să facem tot ce e mai bine pentru Uniunea Europeană. E nevoie de o politică energetică comună. aceste nevoie mai mare decât oricând și urez mult succes președinției cehe. Mulțumesc. Acum doamna ai un minut. Vă mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Domnule prim-ministru, Așteptăm cu nerăbdare președinția ce am văzut care este sloganul dumneavoastră, însă atunci când vedem care sunt prioritățile noastre, trebuie să ne uităm la stabilitatea politică și la energie. Însă, după părerea mea, există și un alt element care trebuie să fie pus pe primul la plan, și anume cetățeanul european. Trebuie să vedem ce chestiuni afectează în mod direct viața de zi cu zi a cetățenilor. Trebuie, de asemenea, să consolidăm modul în care abordăm problemele sociale, avem nevoie de mai multă solidaritate, de șanse egale, avem nevoie de politici mai bune față de minorități. Și dacă e să vorbim despre cetățenii din Uniunea Europeană, trebuie de asemenea să îi implicăm mai mult, deoarece am văzut că lipsește o comunicare eficientă cu cetățenii aceștia își pierd încrederea în instituțiile europene și de aceea cred că e important să vedem care este rolul învățământului în acest context. Doamna Roitova are cuvântul acum două minute. Vážený předsedo rady, kolegyně a kolegov. domnule președinte al Consiliului, președinția și-a început activitatea cu criza energetică și conflictul din Gaza iar uh, nu știm dacă cehii vor reuși să conducă Uniunea Europeană, cum spunea președintele Sarkozy, dar uh, președinția cehă s-a apucat să rezolve această criză uh, cu totul neașteptată. Apreciez președinția cehă faptul că a început să rezolve aceste lucruri înainte de Crăciun, atunci când președinția franceză n-a reușit să facă acest lucru. Uh, mă bucur că vă gândiți și la problema chinezească. China, China nu ține cont de regulile Organizației Mondiale a Comerțului și este foarte greu să cumpărăm uh, pantofiori pentru copii produși în China care să fie și sănătoși. Europa este deschisă către comerțul mondial, dar așteptăm în continuare uh, reciprocitate față de China, care să-și deschidă uh, piețele către uh, produsele noastre. Vă urez succes. Uh, domnule președinte, vă felicit pentru prezentarea pe care ați făcut-o unui program bun pentru Europa și vă felicit pentru faptul că dumneavoastră ați evoluat, sunteți lider al unui partid care uh, a votat împotriva aderării la Uniunea Europeană în 2003, deci vă, 2003, deci vă felicit și felicit și pe colegii dumneavoastră care sper că vor evolua în același fel față de tratatul de la Lisabona. Presa spunea că uh, Eh, irlandezii înțeleg eh, mai bine tratatul de la Lisabona și sunt mai favorabili. Eh, sper că vom reuși să vă susținem deși președintele Klaus nu mai vorbește să, cu dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Doamna Bațeli, un minut. Mulțumesc, doamna președinte, domnule prim-ministru. Am auzit care este situația în ce privește criza financiară și de asemenea faptul că ratificarea tratatului de la Lisabona va fi una dintre principalele priorități. Dar și tineretul trebuie să reprezinte o prioritate. Programul dumneavoastră trebuie să fie mai uh, proactiv, mai complet în ce privește chestiunile legate de tineret. Nu e suficient doar să faceți declarații și promisiuni tinerii nu consideră că sunt în siguranță în situația actuală, criza economică, nu se simt în siguranță când se confruntă cu piața șomajului, de fapt, și nu a locurilor de muncă. Se tem de Uniunea Europeană, se manifestă euroscepticism. Nu ar trebui să existe probleme cu ratificarea tratatului de la Lisabona. Există probleme de zi cu zi și cred că această nouă generație îmi pare foarte rău, doamna Bațeli, vă mulțumesc. Trebuie să vă întrerup, spune președinta. Următorul vorbitor, domnul Bowis, două minute. Vorbitorul nu are microfon. Domnule prim-ministru, țara dumneavoastră e simbolizată de două lucruri, de, de două persoane, Franz Kafka și Ian Palaci. Amândouă persoanele simbolizează lupta pentru libertate și democrație, dar și frustrarea care vine odată cu această luptă. De aceea cred că dumneavoastră înțelegeți într-un mod deosebit frustrarea și Uh, suferința oamenilor din Gaza și din Israel și sper că veți face tot posibilul pentru a pune capăt acestui masacru. De asemenea, ați reușit să vă apropiați de președintele american în privința mediului înconjurător și ați reușit să-l, să-l, să atrageți la negocierile de la Copenhaga. De asemenea, aș vrea să subliniez șansele noi pe care le avem pentru cetățeni odată cu serviciile sanitare transfrontaliere. Știu că și asta este pe agenda dumneavoastră. Ați vorbit despre libera circulație a cunoștinței, a cunoașterii, ceea ce este foarte important, mai ales în domeniul sănătății și a sănătății mentale. Eu am avut privilegiul de a colabora cu experți în acest domeniu din Cehia și știu că aceste reforme sunt importante nu doar în țara dumneavoastră, ci și în întreaga Europa. Și aș vrea să vă atrag atenția uh, la ceea ce s-a întâmplat în iunie când am stabilit acel pact pentru sănătatea mentală în Uniunea Europeană. Știu că nu este pe lista dumneavoastră de lucru acum, însă vreau să vă rog să includeți acest, această problemă pe ordinea de zi de pe viitor, deoarece este vorba de persoane din comunitatea noastră, persoane vulnerabile care au nevoie de sprijinul dumneavoastră și sunt sigur că o veți face. Vă urez de asemenea mult succes. Mulțumesc, domnule Bowies, domnul Pinior, un minut. Aș dori să încep prin a vă aminti de un eveniment de acum 21 de ani. O reuniune a mișcărilor de opoziție eh, din Polonia și Cehoslovacia la Carcanoce, la eh, granița dintre cele două țări de atunci. Republica Cehă este prima dintre țările este europene care preia președinția Uniunii Europene așa încât eh, avem și obligația, aceasta aduce obligații. Republica Cehă, care deține acum președinția, este de fapt moștenitoarea luptei din Europa Centrală și de Est de a crea o comunitate a societăților democratice din Europa și de a elimina cortina de fier. Deci, uh, Președinția cehă are o semnificație politică și intelectuală importantă. Este vorba de ratificarea tratatului de la Lisabona, de întărirea politicilor externe ale Uniunii Europene. Este foarte important să pregătiți o strategie pentru relațiile transatlantice, ținând cont de noul președinte care va prelua funcția în Statele Unite, președintele Vaslaslava, îi dorim să se îmbunătățească. Mulțumesc. Domnul Petre. Mulțumesc <clears throat> foarte mult. Președinția cehă și-a exprimat disponibilitatea de a se implica în aceste negocieri în ce privește aderarea Croației care au ajuns la un blocaj. E nevoie de documente autentice. Dacă nu sunt autentice, trebuie să li se reamintească și Croația a inclus um, unele documente referitoare la frontieră, dar nu a spus că e obiectul unei dispute și pur și simplu le-a inclus așa cum a considerat Croația de cuvință nu putem să considerăm că acesta e un document autentic în ce privește frontiere. E o dispută bilaterală între două țări, țări cu relații de prietenie și de cooperare, dar totuși este o dispută care trebuie soluționată. E un lucru pe care doream să-l subliniez și nu e doar o idee fixă a Sloveniei, ci e vorba de compatibilitatea și autenticitatea acestor documente. Trebuie să le reamintim croaților că trebuie să depună documente care să corespundă standardelor Uniunii Europene. Care ar fi o soluție posibilă? S-au făcut multe propuneri și sunt uh, convins că președinția cehă va reuși să găsească reacțiile și răspunsurile adecvate. Poate că o soluție ar fi ca Croația să înainteze o decizie, o hotărâre de guvern care să spună că acestea sunt doar frontiere provizorii și în baza acestei uh, formulări uh, treptat vom putea să progresăm și să dăm posibilitatea Croației să adere la Uniunea Europeană cât mai curând cu putință, ceea ce e și în interesul Sloveniei. Aș vrea de asemenea să vă urez mult succes a uh, președinției cehe. Mulțumesc. Următorul vorbitor, un minut. Domnul Falber, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulți dintre cei prezenți l-au criticat pe președintele nostru, însă eu nu voi face acest lucru. În poveștile cehești întotdeauna ai un împărat înțelept care nu, care pare să nu, care încearcă să înțeleagă totul. Însă eu cred că președintele ceh își va respecta promisiunile făcute. Suntem prieteni de 20 de ani și apartenența la Uniunea Europeană e un lucru de care dumnealui este foarte mândru. Cred, de asemenea, că Cehia e țara mea, fie că e bună și, sau rea. Destinska, ia. Doamna Pleștinska are cuvântul acum. Stimată doamnă președinte, domnule președinte, aș dori să-mi exprim satisfacția pentru faptul că Republica Cehă, chiar de la începutul președinției sale, a eliminat uh, îndoielile privind capacitatea noilor state membre să rezolve problemele Uniunii Europene. Președinția cehă a dovedit că poate reacționa în politici politice, cum ar fi războiul din Gaza sau întreruperea furnizării de gaze din Rusia în această problemă împreună cu Bulgaria își fac, fac față unor situații critice. Aș dori să felicit uh, pe primul ministru Topolanec pentru negocierile cu Ucraina, cu Ucraina, Ucraina și Rusia. Avem nevoie în continuare de asistența dumneavoastră în acest domeniu. Europa are nevoie de o politică energetică comună uh, Franța și-a început președinția cu conflictul dintre Rusia și Georgia, iar președinția cehă trebuie să facă față conflictului dintre Rusia și Ucraina. Sunt convins că a venit momentul să uh, învățăm niște lecții de la aceste evenimente. Trebuie să identificăm zonele în care Uniunea Europeană depinde de Rusia și zonele în care Rusia depinde de Uniunea Europeană. Relațiile cu Rusia sunt importante cu toate acestea, nu putem admite faptul că se folosesc gazele naturale ca armă politică din partea Rusiei, trebuie să diversificăm sursele de energie și să trecem la construirea conductei Nabucco. Domnule prim-ministru, Slovacia Uh, este într-o situație extraordinară și ne gândim că sunteți un aliat în problema deciziilor strategice privind centrala nucleară de la noi din țară. Aș dori să solicit și ajutorul domnului Barroso. Sunt foarte multe rezerve în ceea ce privește uh, libertatea de mișcare a persoanelor, deci uh, salut logo-ul dumneavoastră Europa fără bariere Mulțumesc foarte mult. Vă rog să vă ocupați locurile. Domnul Cotareci, un minut. Domnule prim-ministru, um, în calitate de fost compatriot, vă urez bun venit în Parlamentul European și mult succes în implementarea agendei. Aceste trei priorități sunt probleme reale ale Uniunii Europene, dar consider că nu trebuie să uităm de aspectele sociale, pe lângă cele economice, care sunt foarte importante. Când a trecut Slovacia la euro, mi-am dat seama că sprijinim o integrare și mai mare a acestor țări. Cu toate acestea, vreau să salut uh, viitoarea ratificare de către Cehia a tratatului de la Lisabona. Ați subliniat că va fi destul de greu de implementat și dacă vreți ca Uniunea Europeană să fie un actor major pe scena mondială, trebuie să se facă acest pas. După cum s-a spus de mai multe ori, un moment important vor fi alegerile europene, participarea la aceste alegeri care vor fi importante pentru următorii cinci ani pentru a juca un rol major. Președinta întrerupe acum la Catch the Eye. Am avut mulți colegi care au cerut cuvântul la Catch the Eye. Nu mai avem deja timp. Doar cinci, fiecare câte un minut. Domnul Kelem are cuvântul. Prime Minister. Domnule prim-ministru, aș vrea să vă exprim și sprijinul estonian creșterea competitivității este foarte importantă în situația actuală, mai ales de criză economică. Dumneavoastră, de asemenea, doriți să dezvoltați parteneriatul răsăritean, ceea ce este important. Știm cât de important este să implicăm țări precum Ucraina și Georgia în spațiul de, de stat de drept și de responsabilitate democratică. De asemenea, am spus că am dorit ca pe 23 august să se comemoreze atât victimele nazismului cât și ale comunismului. Sper că dumneavoastră veți convinge toate cele 27 de guverne pentru a începe această comemorare începând cu acest an. De asemenea, Uniunea Europeană trebuie să facă o evaluare morală a crimelor din timpul totalitarismului. Mulțumesc. Doamna Țică are cuvântul acum, doar un minut, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar, domnule prim-ministru. Economie, energie și Uniunea Europeană în lume este motoul președinției cehe a Uniunii. Cetățenii europeni așteaptă ca instituțiile europene să-i protejeze împotriva crizelor și să le îmbunătățească calitatea vieții planul de redresare economică a uniunii europene creterea eficienei energetice i sigurana aprovizionării cu energie sunt astăzi priorităile cetăenilor europeni. solicit preediniei cehe ca în ciuda apropierii alegerilor europene sau mai ales din acest motiv să dăm dovadă de viziune de voină politică i mai ales de angajament faă de cetăenii europeni împreună putem să ajungem la un acord în primă lectură pentru directiva privind eficiena energetică a clădirilor i vă asigur că atât parlamentul european cât i comisia europeană sunt gata să vă sprijine pentru ca directiva privind eficiena energetică a clădirilor să se numere printre rezultatele preediniei cehe. Vă mulumesc! Mulțumesc Domnul Matsakis are acum cuvântul, timp de minut. După experiența traumatizantă a acestor crize cu Rusia, țara dumneavoastră s-a ancorat acum uh, de Statele Unite ale Americii, cu prea multă obediență. Aceasta se leagă nu doar de tratatul de la Lisabona, ci și de decizia guvernului de a avea rachete americane pe teritoriul ceh. Faptul că vreți să serviți uh, administrația americană riscând să subminați unitatea europeană mi se pare ceva suspicios. Dumneavoastră faceți parte din Uniunea Europeană, nu din SUA și trebuie să vă asigurați că guvernul dumneavoastră acționează în consecință statele satelite ale SUA n-au loc, uh, nu pot să țină de Uniunea Europeană. Trebuie să alegeți ori în UE, ori în SUA. Nu puteți să stați cu fundul în două luni. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Matsakis. Vă rog să păstrați uh, liniștea în sală, spune președinte. Domnul Pietrovski are cuvântul un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor, președinția cehă este prima de mulți ani care nu va, care nu a acceptat, care nu uh, include printre prioritățile sale adoptarea tratatului de reformă a Constituției. Știu că respectați democrația și principiul unanimității în Uniunea Europeană. Președinția cehă s-a axat pe chestiuni importante, cum ar fi asigurarea aprovizionării cu energie. Însă, Aș zice că s-a descurcat deja destul de bine în ceea ce privește gestionarea crizei de gaz în Ucraina. Bineînțeles, nu veți putea atinge toate aceste obiective în cele șase luni, însă în primele două săptămâni ați dat dovadă totuși de rezultate pozitive, deși unii membri ai acestui parlament v-au uh, credeau că vă veți descurca mult mai prost. Domnul Topanov este ultimul vorbitor. Un minut. Domnule Tovanov. Stoianov sau Tovan. Domnul Stoianov. Mulțumesc, doamnă președintă. Am auzit că la Bruxelles, în timpul președinției cehe, va exista ceva care se va numi, eu știu, o operă de artă în care ă, țara mea este prezentată ca o toaletă turcească. Nu Cred că în felul acesta facem față criteriilor valorilor europene. Insist ca acest uh, obiect să fie îndepărtat uh, și persoana responsabilă să-și asume responsabilitatea pentru jetul respectiv. Dacă acest obiect nu este îndepărtat, uh, eu și colegii mei ne vom rezolva. Ajungem, vă rog, la sfârșitul intervențiilor. Vă rog, domnule prim-ministru Topolane, că în numele Consiliului aveți cuvântul. Mulțumesc Mul- foarte mult pentru... Mulțumesc. La începutul acestui discurs de încheiere vreau să vă mulțumesc pentru toate punctele de vedere exprimate. A fost o primire foarte călduroasă, mult mai bună decât aș fi putut să mă aștept și aș vrea să vă spun că președinția noastră și poziția mea ca președinte al Consiliului European vom păstra o legătură strânsă și vom coopera cu Comisia Europeană. Primele două săptămâni au arătat că activitatea de zi cu zi contacte intense, nu doar cu domnul Barroso, ci cu întreaga Comisie Europeană, care pot și trebuie să asigure eforturi comune ca toți să avansăm pe aceeași cale în a face față problemelor uh, de zi cu zi, a problemelor concrete, foarte specifice. Aș vrea să-i mulțumesc domnului președinte Barroso pentru această cooperare foarte strânsă. Înainte de a veni aici, am am făcut o promisiune și anume că nu o să spun bancuri. Dar dacă înțelegeți un, uh, un banc pe care l-am spus, dar care se pare că n-a fost bine înțeles, eu o să continui să încerc și poate că până la urmă o să fie tradus bine și în germană. Tratatul de la Lisabona poate să fie o mantră trebuie să fie văzut tratatul de Lisabona ca mijloc pentru atingerea unui scop, un mijloc prin care sperăm să realizăm o mai bună funcționare a Uniunii Europene și nu poate să fie pus în aplicare pentru că fiecare stat membru are propriile instrumente, propriile reguli prin care poate să ajungă la ratificare. Prin semnarea tratatului nu am spus că pot să influențez deciziile luate de cele două camere ale Parlamentului Ceh, care sunt independente în procesul decizional. Nu vrem să ne pronunțăm în ce privește decizia pe care o vor lua irlandezii. Pentru a putea fi aplicat tratatul, nu putem să-l băgăm oamenilor pe gât, să-i forțăm să-l accepte. Este nevoie de el, fiindcă cu siguranță va face va facilita funcționarea instituțiilor europene. Nu o să mai insist acum. Aș vrea să spun că mi-a plăcut foarte mult ce a spus domnul Kelogce și să folosesc un alt citat din Churchill care demonstrează despre ce vorbim astăzi și mâine, când pot să apară noi crize. Cred că aceste crize care ne-au uh, marcat cele două săptămâni au arătat faptul că am stabilit niște priorități uh, adecvate și că ne-am pregătit bine, pentru că am început să facem față acestor probleme. Încă din, uh, de la jumătatea lui decembrie, când era încă președinția franceză, aș vrea să le cer scuze parlamentarilor care nu pot să le răspund acum, dar o să încerc să insist pe anumite aspecte generale, pe o atitudine și o abordare generală în ce privește aceste probleme, cum ar fi traficul de ființe umane, de droguri, de copii și așa mai departe. E o discuție în derulare în acest Parlament în ce privește echilibrul între nivelul de libertate și nivelul de siguranță și securitate. O discuție similară se derulează și la noi în țară, în Cehia întregul plan legislativ care se referă la deciziile Consiliului cu privire la traficul de ființe umane. E un lucru pe care dorim să-l accelerăm. Suntem pregătiți să facem acest lucru. Exista de asemenea o discuție în ce privește acel proiect Nabucco. Trebuie să fim conștienți de faptul că Nabucco va fi un uh, complement și poate să fie o înlocuire pentru alte rute de tranzit numai dacă uh, sunt și resurse alternative. Criza din Ucraina. Colegul Zelenek din Cehia a spus clar că e într-adevăr o problemă geopolitică și dacă nu reușim să dăm Ucrainei șansa de a reuși să soluționeze problemele interne, Dacă nu influențăm uh, comportamentul acestor actori pe piața gazelor, putem uh, pierde Ucraina. E vorba de o miză geopolitică. Nu putem decât să facem speculații ce poate să însemne această criză. Pe termen scurt, o creștere a prețurilor sau o presiune suplimentară care se va exercita în ce privește proiectul Nord Stream și un efort de a împiedica Ucraina să se apropie de Occident. Cu siguranță această problemă trebuie văzută în contextul general. Nu e o problemă pe termen scurt și nu poate avea o soluție pe termen scurt. Dacă ar fi să răspund unei întrebări dacă Europa trebuie să fie mai liberală sau mai socială sau mai socialistă, iar aș fi tentat să glumesc puțin. Ar trebui să fie o soluție de compromis uh, liberal uh, conservator. Dar v-am promis că nu o să mai glumesc și o să tratez lucrurile cu seriozitate. În ce privește adoptarea euro, am anunțat deja că la 1 noiembrie în 2009 Cehia va anunța o dată posibilă de aderare la zona euro pentru adoptarea monedei unice europene. Cehia a realizat deja majoritatea criteriilor de la Maastricht. Ne vrem să-i felicităm pe colegii și partenerii din Slovacia cu privire la adoptarea euro. Trebuie să așteptăm să vedem uh, care vor fi evoluțiile ulterioare în ce privește creșterea economică și stabilitatea, în ce privește îndeplinirea acestor cerințe. Mi teamă că o <clears throat> atenuare sau o edulcorare a regulilor Uniunii Europene ar fi un proces distructiv. Vorbim despre reguli, de respectarea acestor reguli. Și desigur că vom uh, insista respectării directivelor în ce privește ajutorul public și uh, aspectele legate de concurență. Regulile trebuie să fie respectate și în uh, vremuri bune și în vremuri mai puțin bune. Aș vrea să mai fac un comentariu cu privire la Europa fără bariere. Acest lozin care cel puțin trei semnificații. Pe plan economic, înlăturarea barierelor De asemenea, pe plan intelectual, există această dimensiune de înlăturarea barierelor din uh, mintea oamenilor și a barierelor comerciale, ale protecționismului, eliberarea economiei europene, economiei globale, ca instrument important prin care putem uh, face față cu succes problemelor uh, financiare, crizelor financiare globale și să contribuim la implementarea concluziilor de la Washington. Câteva cuvinte acum despre o, un alt aspect care personal mi se pare foarte important. Václav Havel, din păcate, este la spital, e într-o situație de sănătate foarte gravă. El întruchipează orientările de dinainte și de după noiembrie. Simbolizează căderea cortinei de fier. A fost primul ceh care a ținut un discurs în Parlamentul European și în numele nostru al tuturor aș vrea să-i urez însănătoșirea grabnică. Câteva cuvinte ca să răspund în mod concret unor lor de cuvânt ale unora dintre membrii acestui Parlament European. Preocuparea exprimată de domnul Rocek mi se pare foarte importantă. Aș putea să mă refer la cel puțin șase cazuri din ultimii 15 ani când s-au înregistrat multe probleme în țările care au deținut președinția. Și cu toate acestea, până la urmă, au avut succes. De exemplu, când s-a adoptat tratatul de la Maastricht, erau multe probleme în Belgia și o criză politică internă când s-a adoptat tratatul de la Amsterdam pe parcursul președinției germane. Pe vremea aceea, Gerhard Schröder avea multe probleme cu domnul Lafontaine, care a părăsit partidul. Și, de asemenea, când s-a adoptat euro, sub președinția spaniolă, când și azi n-ar avea multe probleme, deci nu vă îngrijorați prea mult în ce privește problemele interne ale scenei eh, politice cehe. Nu vor avea un impact asupra președinției cehe. Forumul nuclear, eh, discuțiile privind energia nu pot să evolueze doar la nivelul Partidului Ecologist, al Verzilor sau altora care se interesează. Nu vrem să impunem nimănui vreun rezultat. Vrem să Există acest forum nuclear în cooperare cu Comisia Europeană la Praga și la Bratislava, sperând că se va lansa o nouă discuție în ce privește posibilitățile, riscurile, nevoile, șansele și în legătură cu unele subiecte care au devenit oarecum tabu. E nevoie de eliminarea acestor tabuuri. Acesta este unul dintre obiectivele forumului ceh și slovac. în Ucraina. Criza aceasta, pentru că Slovacia și Bulgaria au probleme foarte grave, fiindcă aceste două țări depind 100% de gazul care vine prin Ucraina. Slovacia a reușit deja să limiteze producția în multe fabrici, diverse unități de producție. E o situație extrem de dificilă și am contacte permanente cu prim-ministrul slovac și nu mă îndoiesc că va putea să ajungă la un rezultat concret. Trebuie să avem o atitudine mai fermă față de cei din Rusia și Ucraina. Și cred că în pașii următor trebuie să avem o mai mare eficacitate alături de Comisia Europeană și președinția cehă va trebui să încerce să obțină instrumente noi care să ne permită să depășim aceste probleme. Adesea se folosește gaz tehnologic sau uh, ca pretext de a nu relua aceste livrări de gaz. Această situație trebuie să înceteze. Nu s-a spus foarte mult despre zona Balcanilor. Cu toate acestea au existat unele probleme. Domnul Peterle, colegul meu, este uh, conștient de faptul că există acea problemă între Slovenia și Croația în ce privește deblocarea unor uh, capitole în uh, negocierea aderării și e foarte important să soluționeze aceste probleme. Ceva care are deja un impact asupra discuțiilor de preaderare. Vreau să am dialog cu ambii prim și cu ambii președinți și sper că vom putea să ne aducem și eu voi putea să-mi aduc o contribuție personală pentru soluționarea acestei probleme de frontieră între Slovenia și Croația. Aș vrea să mai vorbesc mult, dar nu vreau să vă rețin prea mult și deci aș vrea să vă dau posibilitatea să vă continuați discuțiile. Ultimul lucru pe care aș vrea să-l spun este că apreciem posibilitatea de a fi membri a unei comunități de națiuni care a fost edificată pe acele fundamente, pe acele valori care sunt și ale noastre începând cu noiembrie 1989. Apreciem această cinste deosebită de a putea să preluăm președinția comunității. Știți că în generația mea, oamenii care aveau 30 ceva de ani în 1989, n-au visat niciodată că vor trăi astfel de zile. Deci apreciem această cinste deosebită și în special faptul că avem posibilitatea de a ne implica în discuții libere E un spectru larg de probleme, dar mulțumită acestei posibilități de a avea discuție liberă, putem să identificăm, putem să tratăm aceste probleme. Democrația e egală cu discuția și vreau să continuăm pe acest drum și sunt deschis la discuții libere cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare să revin aici data viitoare. Mulțumesc foarte mult. Vă rog să păstrați liniștea, spune doamna președinte. Acum o să dau cuvântul uh, președintelui Comisiei Europene, domnul Barozo. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte al Consiliului, stimați deputați. Am avut niște discuții foarte interesante și mă bucur să văd că avem cu toții aceeași înțelegere a sfidărilor cu care ne confruntăm. Mă bucur să văd că președinția cehă se bucură de sprijin și încă o dată țin să reiterez dorința mea de a colabora în mod constructiv, dând dovadă de un spirit constructiv cu prietenii noștri cehi. Succesul dumneavoastră este și succesul Europei. Așa cum au subliniat unii deputați, este ultima președinție înainte de alegerile europene, parlamentare. Și cred că este foarte important ca în aceste luni să demonstrăm cât de relevante sunt toate instituțiile noastre pentru bunăstarea, solidaritatea și prosperitatea cetățenilor noștri. Cred că este foarte important să comunicăm cu cetățenii și nu doar instituțiile și statele membre pot să o facă, ci noi toți împreună trebuie să o facem într-un adevărat spirit de parteneriat. Deci ceea ce se va întâmpla în aceste șase luni va fi important pentru viitorul Europei și pentru respectul datorat, respectul pe care cetățenii îl vor avea față de instituții. Aș vrea să răspund la câteva întrebări adresate mie, respectiv uh, întrebări legate de energie. Da, într-adevăr, trebuie să revizuim energia privind uh, siguranța energetică și a gazului. Atunci când am prezentat uh, revizuirea anuală în noiembrie, am arătat că dorim să venim cu propuneri legislative în fața Parlamentului și Consiliului cât mai repede cu putință. Într-adevăr, avem nevoie de mai multă solidaritate și de progrese mai multe în ceea ce privește securitatea energetică a Europei. Acesta a fost și conținutul revizuirii anuale prezentate relativ recent. Și aș vrea de asemenea să profit încă o dată de ocazie pentru a le cere tuturor statelor membre și instituțiilor europene să lucreze mai activ prin mecanismele de solidaritate energetică europeană. Da, avem nevoie de a, o accelerare a investițiilor în infrastructura de energie între interconector și în eficiența energetică și de aceea este atât de important să obținem 5 miliarde de euro de la bugetul european pentru acest scop. Și vă lansez acest apel dumneavoastră Parlamentului și președinției cehe pentru ca acest proiect să devină ceva practic. Într-adevăr, avem nevoie și de o creștere economică ecologică și inteligentă pentru a depăși criza. Propunerile noastre sunt deja pe masă pentru a accelera folosirea fondurilor structurale în acest scop, în aceste scopuri. Avem nevoie de fonduri pentru eficiența energetică și pentru interconectivitatea energetică și prin coordonarea programelor naționale vom orienta eforturile naționale în această direcție așa cum se prevede și în concluziile Consiliului European. Permiteți-mi de asemenea să vă spun că trecând prin această criză economică și pentru a reconstrui uh, economia europeană, vom avea nevoie de respect față de normele europene. Europa trebuie să înlesnească în continuare participarea cetățenilor la economie și trebuie de asemenea să îi ajute pe oameni să-și combine viața profesională și cea familiară. Câteva cuvinte acum și despre tratatul de la Lisabona la care v-ați referit. Avem nevoie de acest tratat mai mult decât niciodată, un tratat ratificat de către toate statele membre. Da, într-adevăr, trebuie să respectăm toate procesele de ratificare la nivel național. Însă atunci când un guvern în numele unui stat semnează un tratat, își ia un angajament solemn de a face ca acest tratat să intre în vigoare. Mulți dintre dumneavoastră v-ați referit la președinția cehă. Și așa cum ați spus, așa cum a spus domnul Brok, domnul Nassauer, faptul că avem președinția cehă este un eveniment important în sine. Este prima oară când o țară care făcea parte din fostul parc de la Varșovia își asumă responsabilitatea de uh, a conduce Consiliul European. Gândiți-vă ce realizare deosebită este acum, la 20 de ani de la căderea cortinei de fier. Avem Republica Cehă la cârma Consiliului European. Primul ministru Topolanec, viceprim-ministru Vondra, cu toții au această responsabilitate și eu am încredere de plină în dumneavoastră. Permiteți-mi acum să vă împărtășesc o experiență pe care am avut-o anul trecut în timpul președinției portugheze, împreună cu prim-ministru Socrates. Am fost la Zitao, la granița între Cehia, Polonia și Germania. Și am văzut cu ochii mei cât de emoționat era primul ministru Topolane, că am văzut ce simțea el atunci, la acea graniță, când Europa, gran, loc în care Europa era împărțită în două. Acum este un loc de liberă trecere între cetățenii din toate aceste țări. Este un moment important, o realizare importantă, de care ar trebui să fim mândri cu toții. Și de aceea cred că e important să ne apărăm valorile, să facem ca această președinție să fie o adevărată reușită. Unii dintre dumneavoastră ați spus că va fi un succes important pentru Republica Cehă, deoarece este o țară mică. Îmi pare rău, însă Cehia nu este o țară mică, nici măcar în termeni europeni. E un complex de inferioritate să consider că anumite țări sunt țări mici. Permiteți-mi să vă spun, unul dintre fondatorii proiectului european și anume Polnaris PAC a spus în Uniunea Europeană nu mai există țări mici și țări mari. Toate țările, dacă doriți, sunt nu neapărat mari. Problema este că unele țări nu și-au dat seama că sunt mari și importante. Atunci când ne uităm la restul lumii, atunci când vedem forța americană de apărare, vedem tehnologia lor, vedem dimensiunea pe care avem. Când vedem cât de mare este Rusia din punct de vedere geografic, când vedem cât de importante sunt China și India din punct de vedere demografic. Spuneți-mi ce țară europeană se poate compara cu ele? Nu mai există o mare țară europeană. Toate aceste țări sunt mari din punct de vedere al demnității. Pentru Comisia Europeană, toate țările europene se bucură de aceeași demnitate, însă dacă vrei să fii mare la nivel internațional, avem nevoie de Uniunea Europeană, de Uniunea Europeană puternică, trebuie să folosim forța instituțiilor noastre. Doar împreună vom putea face ca lumea să fie mai bună. De aceea avem nevoie de tratatul de la Lisabona, de aceea avem nevoie de un scop comun și de aceea îi urez mult succes președinției cehe. Thank you, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, aici se încheie dezbaterea noastră. Am depășit timpul, însă cred că a fost o dezbatere importantă și interesantă mai ales.